Hello, good morning. Welcome to all the petitioners. Bună dimineața, bun venit tuturor petenților. O să vorbesc în spaniolă. Începem cu punctul 19 pe ordinea de zi, petiția 63 din 2017, prezentată de un cetățean bulgar cu 50 de semnături, privind o încălcare a drepturilor consumatorilor în procesul ordinelor de plată în Bulgaria. 482 din 2017, o altă petiție prezentată de un alt cetățean bulgar cu 4248 de semnături privind articolul 416 din Codul Civil German și încălcarea drepturilor consumatorilor în cazul ordinelor de plată în Bulgaria. O altă petiție prezentată de Violeta Gospodinova din Bulgaria privind ordinele de plată. În cazul unui credit ipotecar cu o bancă din Bulgaria, petiția 514 din 2018, privind corupție, presupusa corupție în tribunalele din Bulgaria și petiția 606-2018 prezentată de un cetățean bulgar privind presupusă încălcarea directivei 93/13 și dispute litigiul cu o bancă pentru un credit ipotecar, pretiția 608-2018, prezentată de un cetățean de naționalitate bulgară privind o presupusă încălcare a dreptului a un proces echitabil și accesul la instanțe. Precis, petiția 720-2018, prezentată de un cetățean bulgar privind frauda și corupția în cazul băncilor și agențiilor judiciare private din Bulgaria și petiția 810-2018 prezentată de un cetățean bulgar privind legalitatea articolului 417 din Codul Civil Bulgar și presupusa încălcare a dreptului consumatorilor în Bulgaria pe baza dreptului consumatorilor. Petiția 1045, prezentată de un cetățean bulgar cu 150 de semnături privind presupusa incompatibilitate a procedurilor din codul civil, incompatibilitatea procedurilor din codul civil cu acheul comunitar și o altă petiție prezentată de un cetățean bulgar pentru solidaritatea cu victimele agențiilor judiciare private și a sistemului judiciar din Bulgaria. 36 din 2019, prezentată de un cetățean bulgar în numele Asociației Victimelor Agențiilor Judiciare Private și a Sistemului Judiciar Solidaritatea, privind uh, accesul la, la o judecată justă. Petiția 619, prezentată de un cetățean bulgar, privind încălcarea care a dreptului european de către Republica Bulgaria prin procesul în instanță. 4019, prezentată de un cetățean bulgar, privind nerespectarea regulamentului 1800 pe 2016 în ceea ce privește monitorizarea. 51-2019, prezentată tot de un cetățean bulgar, pentru încălcarea unei directive a Uniunii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu agențiile private din Bulgaria și o altă petiție prezentată de un cetățean bulgar privind un litigiu referitor la un credit ipotecar. Există mulți petenți în sală, prin urmare, haideți să stabilim care este timpul de intervenție pentru fiecare intervenție. Și o să vă spun și în ce ordine o să intervine. În principiu, începem cu domnul Ivailo Iliev care ne-a spus că are și un scurt film video pentru a ne lăsa, deci aveți 5 minute inclusiv acel video. După care doamna Desislava Filipova 3 minute, apoi uh, Zveteoslav Spasov, apoi doamna Milena Dimitrova 3 minute, doamna Milanova 3 minute, domnul Nicolai Poicev 3 minute, și apoi 5 minute care vor fi reprezentate între trei intervenienți, Astodurov, Daskalov și Colev. Aceste trei persoane au 5 minute în total. Apoi doamna Abrașeva 3 minute și domnul Vladislav Ianev 3 minute. Dacă sunteți de acord, putem începe cu intervenția domnului Ivailo Iliev. Mulțumesc și tuturor petenților bine ați venit din Bulgaria. Уважаеми дами и господа от Комисията по петиции. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei PETI, iată, suntem aici toți petenții și ne adresăm dumneavoastră ca ultimă instanță, ca ultim for căruia ne putem adresa. Sperăm ca uh, acest, această comisie să ne ajute și ca faptele uh, menționate în petițiile noastre să fie analizate cu atenție și sper că în toate se va lua o decizie echitabilă și sper că și Comisia Europeană va ține seama de ele atunci când se ocupă de mecanismul uh, sau se activează în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Știm că nu doar cetățenii bulgari suferă în Bulgaria, mai sunt și cetățeni din alte țări. E important să se deschidă o nouă procedură de încălcare a legislației europene împotriva Bulgariei. Și aș vrea să spun că în 2016 procurorul anticorupție procurorul de la unitatea care investigează corupția la nivel înalt a examinat 12 dintre dosarele mele și a conchis că s-a încălcat foarte uh, grav dreptul, uh, s-au încălcat drepturile debitorilor pentru că nu s-a ținut seama de uh, drepturile procesuale, nu s-au pregătit uh, decizii judecătorești, nu s-au uh, înmânat notificări, ceea ce înseamnă că a fost încălcată legislația Uniunii, pentru că debitorii trebuie să fie informați despre drepturile lor. Cauza pe care o reprezint este una referitoare la exproprierea ilegală a unora dintre activele mele. Executorii privați nu s-au uitat pe documente și au distrus gardul care încercuia proprietatea mea respectivă, chiar dacă ea nu mi-a aparținea mie personal, ci al cuiva. Nimănui nu i-a păsat însă și nimeni nu a făcut nimic pentru a ne proteja uh, de vicepreședintele Camerei uh, Executorilor Privați din Bulgaria, a cărui sarcină ar fi tocmai să împiedice astfel de evenimente. Și uh, bunul meu a fost vândut la un preț mult sub cel al pieței toate documentele privind aceste proceduri se păstrează în așa numită sală DAC, adică archi arhiva, unde sunt peste 200 de mii de cauze în care uh, procedurile nu au fost legale și cauze care nu au fost finalizate. Executorii privați dețin documente despre 3 milioane de cetățeni, adică jumătate din populația Bulgariei. Cu toate acestea, nu există nicio uh, dovadă uh, pe hârtie și autoritățile nu au făcut nimic, așa că ne adresăm acum dumneavoastră. Aceste practici infracționale trebuie oprite. Ne-am adresat și Ministrului Justiției, însă Ministrul Justiției ne-a răspuns că, de fapt, tot ceea ce facem noi nu face decât să aducă atingere reputației Bulgariei, să o păteze. Ceea ce pentru organizația noastră a fost ca o amenințare. În sistemul judiciar există corupție, nu există independența a sistemului judiciar, nu se alocă aleatoriu cauzele și, doamnelor și domnilor, ne bizuim pe dumneavoastră. Sperăm că ne veți ajuta, veți coopera cu noi și sperăm că legislația bulgară va putea fi modificată. Dacă nu, jumătate din populația Bulgariei depinde într-o relație de servitude de executorii privați, fără scrupule. Mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. Mas, gracias y también por el control. Mulțumim foarte mult pentru că ați respectat timpul. Doamna Desislava Filipova are acum cuvântul. Deputati, cazul se Desislava Filipova și să mă... Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European, sunt Sislava Filipova, sunt avocat și mă aflu aici alături de doamna Voleva, colega mea, și vă rog să îi permiteți să intervină pe timpul meu de intervenție. Ne ocupăm de drepturile consumatorilor și de încălcări ale acestora. Și înainte să ne adresăm uh, în 2014 acestei comisii, am contactat Comisia Europeană pentru a discuta aceleași probleme. Am arătat atunci că legislația bulgară încalcă directiva 93-13 pentru că permite ca multe practici uh, incorrecte față de consumatori să poată fi folosite și permite introducerea în contracte a unor uh, capcane financiare. Sunt de asemenea permise proceduri accelerate împotriva celor care au contractat credite fără audierea acestora. Se face acum o analiză, o verificare a situației din Bulgaria. Și există chiar și o procedură deschisă împotriva Bulgariei, dar vin aici cu această petiție pentru că uh, deși s-a lansat această procedură împotriva Bulgariei, legiuitorii încă tărăgânează prea mult lucrările la proiectul de lege. Unul dintre proiectele de lege discutate acum în Parlament a fost pregătit uh, de o echipă la care am participat și are menirea de a proteja pe cei care au contractat credite. Ideea este să-i protejăm de măsuri drastice, cum ar fi înghețarea conturilor bancare sau uh, confiscarea bunurilor. Problema care persistă este că aceste cauze împotriva consumatorilor uh, continuă să apară. Se lasă încă prea multă libertate creditorilor. Cred că autoritățile bulgare vor întârzia cât se poate de mult uh, amendamentele la lege, după care vor introduce probabil amendamente care să ducă din nou la încălcarea drepturilor consumatorilor și de aceea am venit să fiu audiat aici și Vreau să-i dau cuvântul colegei mele, doamna Voleva, de asemenea. Doamnelor și domnilor, dacă îmi permiteți, câteva cuvinte o să spun. În Bulgaria, legislația aferentă articolului 417 din, uh, și acest articol 417 din codul de procedură penală este vorba de aceeași petiție. Uh, v-am uh, cerut să ne ascultați pentru a ne ajuta să ne descurcăm cu lobbyiștii, pentru că uh, modificările propuse pentru această lege nu țin seama de realitate. Toate amendamentele modifică proiectul de lege pentru ca el să fie în avantajul monopolurilor din Bulgaria. Și de aceea aceasta înseamnă că nici noi nu primim răspunsuri nici în timpul procedurii, nici după aceasta. tot ce s-a făcut, uh, s-a făcut la nivelul uh, avocatului uh, poporului într-un conflict permanent cu Parlamentul. Dar, de fapt, nu s-a întâmplat mare lucru. Modificările introduse nu îmbunătățesc cu adevărat situația consumatorilor și de aceea am vrea să insistăm pe lângă autorități, să insistați pe lângă autorități să fie oferite informații clare pentru că nu vor să ne răspundă la întrebări și de aceea am venit aici. Mulțumesc. La palabra, inginer. Mulțumesc, domnul spetoslav Spasov are acum cuvântul. Уважаеми дами и господа, Doamnelor și domnilor, am uh, hotărât să prezentăm trei petiții în aceste trei minute care ne-au fost alocate. Să vă explic despre ce este vorba. Singura, singurul bun al petentului a fost vândut înainte să fi început procesul împotriva debitorului și ulterior instanța bulgară a hotărât că acel contract de vânzare a bunului cuprindea clauze Uh, neechitabile. Și acum, deci, hotărârea instanței spune că acel contract nu era corect, avea clauze abuzive și, totuși, independent de acest lucru, uh, mai există o decizie care spune că bunul a fost vândut în condiții legale, așa că petentul nostru nu mai are dreptul la compensații. Așadar, trebuie să ne întrebăm în ce măsură dreptul comunitar e cu adevărat implementat în Bulgaria. Nu, noi considerăm că de fapt nu este implementat deloc. Permiteți-mi să vă reamintesc că prevederile acestei directive arată că a existat o analiză atentă a problemelor și că s-au găsit soluții. O problemă persistentă pare însă să fie eficiența și, de asemenea, echita caracterul echitabil. Nu există certitudine că statul membru va implementa în mod adecvat dreptul comunitar. Nu ni se pare că există măsuri de prevenție a practicilor uh, înșelătoare și colegii care au intervenit înaintea mea au dreptate. Dacă ne uităm la administrație, vedem că, da, probabil toate normele și regulile au fost implementate, însă, de fapt, nu se întâmplă nimic de genul acesta, așa că noi, cetățenii, nu suntem protejați. Așadar, pentru ce există dreptul comunitar? Și nu e o problemă specifică Bulgariei. Veți uh, asculta și alți petenți și veți afla că, de fapt, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat deja o hotărâre privind o cauză din Polonia, unde, ca și la noi, dreptul comunitar nu a fost implementat adecvat. Așadar, fac un apel la dumneavoastră și sper că ne veți informa periodic despre rezultatele procedurilor de încărcare a legislației europene. Mulțumesc! Mulțumim! Are acum cuvântul doamna Milena Dimitrova. Mulțumesc. Cauza clientului meu, care este de față aici astăzi, privește o încălcare repetată a directivei 93-13 și a cartei privind căile de atac eficace și procedurile echitabile, procesul echitabil și tratamentul demn la care au dreptul toți cetățenii europeni. Lucrurile cele mai importante sunt următoarele. Mai întâi, În calitate de solicitant de împrumut, de credit, uh, clienta mea a fost uh, convinsă să-și asume, să ia un credit pentru achiziționarea unei locuințe, fără să fie întrebată despre uh, salariul pe care îl avea. Banca a achitat parte din uh, o parte din preț, uh, lucru care a făcut ca rata lunară să ajungă de la 346 de euro la mai mult de 700, ceea ce practic înseamnă că în fiecare lună trebuie să plătească 782 de euro, dar dintre aceștia numai 99 de euro reprezintă restituirea principalului creditului. Restul îi acoperă comisioane și alte servicii. De asemenea, creditul a fost contractat uh, în condiții neclare atunci când clienta mea a fost indusă în eroare, banca i-a spus că, dat fiind că nu a adus o de adeverință de salariu pe care o avea la momentul încheierii contractului, dar care nu i-a fost solicitată, așadar i s-a spus că nu și-a demonstrat uh, dovedit veniturile, așa că Uh, banca are dreptul să ia tot felul de măsuri abuzive împotriva ei. Cred că acest lucru reprezintă o încălcare a drepturilor clientei mele. Și procuratura și poliția uh, au luat uh, măsuri, așa că clienta mea a deschis o cauză în instanță încercând să se apere și instanța stabilit că într-adevăr a fost indusă în eroare, dar cum nu are dreptul la un recurs în casare, hotărârile luate în instanțele precedente, care erau greșite, au obligat-o, de fapt, să plătească tot ceea ce a dorit banca. De aceea vreau să mențineți deschisă această petiție, precum și pe celelalte, pentru că trebuie să luptăm pentru uh, proceduri echitabile în justiție în Bulgaria și pentru căi de atac uh, eficace. Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc. Doamna Svetla Milanova are cuvântul. Уважаеми дами и господа, от комисията... Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei de Petiții, prezint cazul doamnei Hugi Gheorgheva. Este un caz reprezentativ, un caz clasic, o persoană a luat un împrumut și apoi proprietatea i-a fost uh, executată și vândută. Acest client nu a putut niciodată să facă uz de drepturile sale de consumator, n-a putut niciodată să facă apel împotriva termenelor incorecți din contractul de credit. Acest lucru nu s-a întâmplat nici când uh, cauza a fost uh, examinată în justiție și nici în timpul procesului de executare silită. Uh, procedurile executorilor bulgari sunt un fel de, într-un fel de buclă, un fel de blocaj consumatorii nu își pot uh, exercita drepturile din cauza acestor prevederi și au fost foarte multe plângeri și apeluri, dar uh, curțile de justiție din Bulgaria nu le consideră admisibile sau motivate. Consumatorii bulgari și-au pierdut încrederea în sistemul judiciar bulgar. Ei nu cred că pot fi protejați uh, în calitate de consumatori în Bulgaria. Sigur, uh, toți vrem uh, să ne bucurăm de un proces corect, dar asta, din păcate, nu se întâmplă. Și evident că cetățenii bulgari se simt uh, dezamăgiți și acesta e motivul pentru care suntem cu toții astăzi aici. Cetățenii bulgari se adresează instituțiilor uh, din țara lor, dar cumva constată că sunt neglijați, sunt ignorați și sistemul judiciar uh, bulgar e unul așa, un fel de, care are un fel de circuit închis, uh, un sistem care refuză să examineze plângerile cetățenilor bulgari sau ai reprezentanților lor în fața tribunalelor. Cred că ar trebui să spun că unii dintre avocații noștri sunt foarte bine pregătiți profesional, foarte conștienți de ce ar trebui să fie drepturile consumatorilor conform legislației europene. Totuși, curțile de justiție din Bulgaria nu consideră că aceasta e o problemă suficient de importantă. De aceea noi considerăm că sistemul judiciar bulgar depinde foarte mult e foarte e, e puțin capabil să-și îndeplinească funcția ă, primară și anume de a fi o instituție a sistemului judiciar. Deci noi considerăm că nu există suficientă capacitate în sistem, capacitate instituțională pentru a proteja drepturile consumatorilor. Noi, bulgarii, suntem formal vorbind, cetățeni ai Uniunii Europene. Totuși, din nefericire, nu ne putem exercita drepturile garantate cetățenilor europeni. De aceea uh, cerem uh, Comisiei Europene să creeze un fel de mecanism de monitorizare. A existat așa ceva Uh, în ultimii ani și am fost foarte recunoscători pentru că ne-a ajutat să facem unele progrese. Acum, instituțiile bulgare încearcă să uh, să se facă, că îmbunătățesc oarecum lucrurile, dar nu există nicio îmbunătățire, deci așteptăm acțiune din partea noastră. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Nicolae Mucev. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Doamnelor și domnilor, Aș folosi această oportunitate pentru a vorbi în numele clientului meu și să mulțumesc membrilor Comisiei de Petiții pentru că examinează petiția clientului meu la această ședință și că putem să o prezentăm. După ce petiția a fost depusă și acceptată spre examinare, au apărut uh, circunstanțe suplimentare. Circunstanțe legate de uh, procedurile uh, în, începute împotriva clientului meu, în sensul că clientul meu a fost uh, evacuat din proprietatea sa. Asta dă un exemplu foarte bun despre problemele foarte grave care există în sistemul judiciar din Bulgaria. Și cred că asta are legătură în mare parte cu articolul 417 din Codul de Procedură uh, Penală bulgar. Mulți dintre colegii mei au vorbit deja despre acesta, deci nu o să mai intru în detalii despre acest articol. Comentariul următor pe care vreau să-l fac este legat de codul civil și de Atât să съдилищата, съдилищата формират de acte împotriva cărora se poate face apel, acte uh, juridice împotriva cărora se, face, se poate face apel. Și aici uh, tribunalele au produs o jurisprudență contradictorie, pentru că nu există niciun text specific care să se refere la uh, încheierea, la uh, denunțarea unui contract din motive imputabile creditorului. Articolul 274.3.3 din Codul Civil menționează Uh, uh, incapacitatea clientului meu de a face apel uh, împotriva măsurilor luate împotriva lui. Așadar, formal vorbind, cazul lui a fost examinat de un tribunal, dar nu s-a examinat, n-a fost examinat în, în substanța lui. Practic, această normă procedurală de care vorbesc limitează accesul la justiție în detrimentul cetățenilor. Este de, și este detrimental uh, drepturilor cetățenilor. Acest uh, comentariu pe care l-am se referă la executorii privați. Statutul executorilor privați este practic considerat egal cu cel al unor autorități de stat și în același timp nu există niciun fel de responsabilitate administrativă sau de natură penală pentru acești executori în legătură cu acțiunile lor în timpul uh, exercitării uh, funcției. Există responsabilitate civilă, dar asta Uh, se declanșează doar dacă cetățenii încep o procedură foarte complicată și foarte costisitoare, uh, deci trebuie să-și ia un avocat, să-l plătească. Cred că asta nu e o modalitate corectă de a apăra drepturile cetățenilor și nici o aplicare corectă a justiției. De aceea cred că ar trebui să se uh, pună capăt uh, acestei probleme. Statul ignoră problema, uh, deși e practic sistematică. De aceea suntem aici și de aceea vedeți atât de multe petiții pe această problemă. Mulțumesc foarte mult! turno Mulțumesc. Domnul Saben Astadorov, Nicolae Dascalov și Nicolae Colev încep acum și au intervenție împreună. Începem cu domnul Astadurov. Nicolae Dascalov, bulgarski advocat. Dear members of the committee, for more than 10 years... Sunt Nicolae Dascalov, uh, avocat bulgar. Codul de procedură civilă al Bulgariei a servit intereselor marelui capital privat. Așa numitele schimbări uh, de procedură sunt praf în ochii Comisiei Europene. De fapt, s-au făcut doar schimbări nesemnificative și legiuitorii bulgari evită intenționat textul scandalos al uh, articolului 407.2 din Codul de Procedură Civilă. Acest regulament dă uh, băncilor comerciale putere egale cu cele ale statului și adică să obțină o aplicare imediată uh, numai pe baza propriilor documente. Deci această regulă permite băncilor și uh, Uh, organizațiilor private de aplicare să facă abuz de putere. Uh, afaceri au fost distruse, cetățenii au fost ruinați. Aceeași regulă este legată de catastrofa demografică pe care o avem în țara noastră. Toate astea din cauza lăcomiei anumitor grupuri din societate. Imaginați-vă că astăzi aflați că conturile dumneavoastră au fost uh, blocate și că singura casă pe care aveți este vândută la jumătate de preț la licitație, fără să fiți anunțați și fără să reacționați chiar dacă aveți obiecții rezonabile. Dar cum este acest lucru posibil? În Bulgaria totul este posibil. Agenți privați de uh, aplicarea legii își permit să nu ofere, să nu uh, să, uh, servească uh, note de informare, uh, își permit să falsifice documente uh, ca să fure proprietățile persoanelor uh, oarbe sau handicapate. Executările se fac pe evaluări uh, reduse artificial și executarea nu poate fi oprită nici măcar când există o investigație OLAF sau o investigație a Procuraturii Naționale. Băncile au drept imediat de execuție și tacticile uh, executorilor privați sufocă debitorii. În Bulgaria, stimați membri ai Comisiei, orice este posibil. Vorbim aici uh, legătura dintre codul civil și drepturile consumatorilor, dar sper că asta nu va schimba concentrarea pe problema adevărată care este puterea băncilor și a executorilor privați. Pasivitatea statului i-a transformat în monștri care distrug viețile uh, oamenilor și distrug afaceri mici și mijlocii și uh, ne distrug și ne sărăcesc țara. Vă rog ca petiția 1045 uh, din 2018 să fie lăsată deschisă și să fie examinată complet pentru că ea abordează și alte probleme semnificative, cum ar fi articolul 429 alineatul 3, mecanismul inadecvat de apel împotriva acțiunilor uh, executorilor privați, abuzul uh, dreptului de a uh, comunica documente conform articolului 47 în mod abuziv, lipsa responsabilității civile a executorilor privați, încălcarea gravă a articolului 21 din Constituție, utilizarea băncilor ca o, uh, un mijloc de a distruge concurența comercială. Toate aceste chestiuni sunt uh, în continuare cât se poate de actuale și nu ne așteptăm ca ele să fie rezolvate prin amendamentele care urmează. Comportamentul Comisiei Europene și al autorităților bulgare nu ne dă nicio speranță în această privință. Impresia noastră este că Asta este încă un compromis pe care Europa este gata să-l facă în numele lobby-ului politic. Contăm pe Parlamentul European să uh, ceară uh, Comisiei să se comporte responsabil și statului nostru de asemenea pentru a oferi o soluție completă a problemei uh, exprimate în această petiție. Vă mulțumesc! Инженер Завена Стадуров. Уважаеми дами и господа, благодаря на Комисията по sunt uh, da, domnul Astadorov. Doamnelor și domnilor, uh, vreau să mulțumesc Comisiei de Petiții pentru că mi-ați dat cuvântul astăzi. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc domnului Timmermans, primul vicepreședinte al Comisiei Europene, pentru că a uh, luat notă de cazul nostru. Și vreau de asemenea să mulțumesc și Uh, echipei care a lucrat la petiția 1079 uh, din 2017, investigație împotriva unei bănci bulgare care este membra a grupului belgian KBC. De ce am făcut această petiție? În 1877, un operator de telegraf a trimis o telegramă la Varna și Constantinopol la toate consulatele europene în care spunea este 21 iunie, în acest moment creștinii din Cavarna sunt uciși. Dacă nu se trimite niciun ajutor până mâine, toți vor fi uciși. Vă rog, trimiteți această telegramă ambasadorilor noștri. Acest operator era o rudă de-a mea, un strămoș de-al meu și datorită reacției imediate a diplomaților europeni, mai mult de 5.000 de bulgari din această zonă Cavarna au fost salvați de la moarte și de la distrugere. Astăzi uh, fac un apel uh, către dumneavoastră să acționați rapid pentru a opri uh, această perioadă de 10 ani de distrugere și de jaf la care Bulgaria au fost supuși în timpul, într-o perioadă de pace. Sper că procedurile de uh, încălcare a tratatului împotriva Bulgariei nu vor Uh, duce doar la penalizări financiare, pentru că asta nu va face decât să crească suferința poporului nostru. Uh, fac apel la noastră ca să faceți cumva să-i uh, faceți responsabili pe legiuitorii noștri. Mă aștept să acționați rapid și eficient pentru a restaura justiția și pentru a nu uita despre terțele părți care au suferit deja în cum ar fi consumatorii, în uh, contextul acestor proceduri legate de ordinele de plată. Soția mea este una dintre oamenii care au fost afectați în drepturile sale de consumatori. Și aici avem uh, răspunsul pe care l-am primit acum câteva zile al uh, ministrului adjunct al justiției din Bulgaria și vreau să spun că este o mărturisire, practic, de a vinovăției fără precedent. Dați-mi voie să vă spun ce spune domnul viceministru. Codul, civil de, codul de procedură civil din Bulgaria nu conține regulile respective uh, din legislația europeană. Deci, uh, ministrul recunoaște acest lucru, este fără precedent. Deci este o, o recunoaștere, o mărturisire, o confesiune. Și asta arată că avem dreptate să depunem această petiție și toate petițiile cetățenilor bulgari din acest domeniu sunt uh, bine justificate. Vă mulțumesc. Stimați membri ai Comisiei, eu sunt uh, un uh, independent și uh, aș vrea să spun că acest cod de procedură penală permite crearea unui nou grup uh, infracțional care include băncile, executorii, judecătorii și procurorii. Asta este un fapt în Bulgaria. Și puteți vedea acest lucru pentru că uh, au existat un număr enorm de astfel de proceduri. Acest lucru este ilegal. Vă mulțumesc foarte mult. Era Maria Abraș. Mulțumesc, doamna Maria Abrașevar, acum cuvântul. Уважаеми дами и господа, тук сме за да потърсим съдействие. Doamnelor și domnilor, suntem aici pentru a încerca să obținem ajutorul noastră în eforturile noastre legate de uh, problema procedurilor uh, privind ordinele de plată uh, din Bulgaria. Milioane de cetățeni și nu doar cetățeni bulgari, ci și cetățeni ai unor țări terțe care locuiesc în Bulgaria sunt practic uh, privați de protecția, de drepturile de, de protecție ca și consumatori, deși directiva 93 13 prevede aceste drepturi. Această protecție ar trebui să se aplice și în cazuri în care consumatorul nu a făcut uh, o plângere, dar în Bulgaria foarte adesea băncile încep proceduri conform articolului 417 uh, uh, și asta înseamnă că este imposibil să se verifice contractul, pentru că banca nici nu este obligată să uh, supună inspecției conținutul contractului. De aceea, practic, sistemul judiciar este incapabil să-și facă treaba, să-și îndeplinească funcția. Și adesea, uh, judecători din, uh, de la Tribunalul uh, Municipal din Sofia trimit aceste cazuri direct executorilor privați. Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că oricine are dreptul la o procedură corectă și uh, publică în fața unei, uh, unui tribunal independent. Din nefericire, în Bulgaria asta nu se întâmplă. Procedurile nu sunt publice, ele se desfășoară uh, în camera și uh, informațiile sunt ținute secrete față de debitor până în momentul în care debitorul se trezește că i s-au blocat uh, activele. Și și nici, nu, nici măcar nu are uh, posibilitatea de a uh, contracara sau de a, de a depune plângere împotriva acestor proceduri. De aceea, uh, chestiunea executorilor privați este foarte problematică. Ați, uh, um, ați auzit prezentate aici niște cazuri foarte grave. Este uh, o modalitate prin care se dă foarte multă putere băncilor, se limitează concurența și este o modalitate prin care se, se fură proprietăți valoroase. De aceea, Aș vrea să vă rog să țineți, să păstrați aceste petiții deschise și să continuați să faceți presiune asupra autorităților bulgare ca acestea să uh, alinieze în cele din urmă legislația uh, din țara noastră cu normele europene, pentru că și noi avem aceste drepturi ca cetățeni europeni. Vă mulțumesc foarte mult. Palavra um, cuvântul acum domnul Ianef. Уважаеми дами и господа евродепутати, изцяло подкрепям всички. Domnilor și domnilor, stimați membrii ai Parlamentului European, sprijin în totalitate toate lucrurile spuse de colegii mei și de reprezentanții cetățenilor bulgari, ca să-i numim așa. Este o tragedie. Bulgarii au fost jefuiți procedurile de care vorbim este o culminare, o încununare a fără de legilor săvârșite în Bulgaria. Este o procedură care ne arată că bulgarii sunt jefuiți în cadrul unui proces gestionat la nivel judiciar. Și pot să prezint comisiei două dintre definițiile codului de la Velico Târnovo din 2014. Una dintre elementele din acest cod este să se abroge o decizie referitoare la executarea ordinelor de plată. Conform acestor decizii, Există o nepotrivire, o neconcordanță între legislația bulgară și cea europeană. Lucrez cu un coleg care se specializează în cazuri împotriva neimplementării arbitrare a normelor de către judecători în Bulgaria. Există un caz în apel, în instanță, în Bulgaria. Un cetățean bulgar a fost condamnat să plătească băncilor fără posibilitatea de a face recurs împotriva acelei hotărâri. Și în cazul respectiv se a dovedit că și judecătoarea avea un credit de la aceeași bancă banca ce era implicată în cauza respectivă și, ca urmare, uh, existau documente false. Într-o etapă ulterioară, același judecător s-a plâns împotriva colegului meu și, la final, el a fost cel care a fost găsit vinovat. Tribunalul disciplinar n-a făcut decât să confirme această hotărâre și, ca urmare, colegul meu nu mai poate să uh, practice legea. L-am uh, apărat în cadrul unui proces, dar încă o dată este un model care ne arată că nu există lege în Bulgaria și am fost și eu vizat de aceste proceduri disciplinare. Vă spun toate acestea doar pentru a înțelege cum stau lucrurile în Bulgaria. Băncile profită de pe urma acestor proceduri, evident. Mulți dintre avocații din Bulgaria lucrează pentru bănci, deci vorbim despre un sistem corupt până la cel mai înalt nivel. Uh, cetățenii bulgari nu pot să facă apel, nici măcar nu au dreptul la căi de atac eficiente, pentru că avocații lor sunt vizați de acțiuni represive când hotărăsc să apere astfel de cetățeni. Uh, sunt amenințați cu proceduri disciplinare. De aceea vă rog să acționați, pentru că lucrurile sunt foarte rele pentru cetățenii bulgari și străini, de altfel, care locuiesc în Bulgaria și pentru investitorii străini lucrurile stau destul de rău. Guvernul bulgar nu intenționează să schimbe lucrurile și sper că veți lua măsuri eficiente la timp. Mulțumim uh, petenților. Acum dăm cuvântul reprezentanților comisiei și începem cu domnul Robert Masiac. Um, thank you, Chair, uh, and thank you very much also. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și autorilor petițiilor pentru declarațiile din această dimineață petițiile par să indice o problemă destul de amplă în sistemul executiv bulgar uh, și um, la nivelul practicilor, uh, la nivelul executorilor judecătorești, ați menționat o serie de cazuri în care cetățenii și-au pierdut proprietatea și uh, au simțit sau consideră că nu au avut dreptul la un proces echitabil. În același timp, este important să subliniem că în cazurile civile, inclusiv procedurile legate de ordinele de plată, regulile procedurale nu sunt armonizate la nivel european, prin urmare, în mare parte, atât normele cât și implementarea lor țin de legislația națională și faptul că legislația europeană are proceduri specifice pentru cazurile transfrontaliere, cum este regulamentul privind procedura pentru ordinul de plată european, e un lucru cu totul diferit. Comisia poate interveni doar în ceea ce privește aspectele reglementate la nivel european sau în ceea ce privește procedurile uh, naționale și executarea acestora care ar avea impact asupra drepturilor ce decurg din legislația europeană. Un astfel de drept este protecția consumatorilor împotriva unor termeni contractuari prestabiliți, ineficient, co- inechitabil conform directivei din 93. Nu se stabilesc aici reguli de procedură concrete, însă directiva privind cearta Drepturilor Fundamentale cere remedii eficiente pentru a garanta protecție împotriva termenilor contractuali inechitabili. Există multe hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție care duc la principii și standarde pentru regulile de procedură națională care vizează termen contractual inechitabil. Există o notificare de orientare a Comisiei din iulie 2019 privind această directivă care acoperă în mod foarte clar jurisprudența în domeniu. În această jurisprudență, procedurile naționale nu trebuie să uh, pună bariere în calea consumatorilor prin cauze, clauze contractuale inechitabile, trebuie să se studieze caracterul echitabil al acestor clauze contractuale, care să fie echitabile. Este important pentru că consumatorii nu-și cunosc întotdeauna drepturile. Există hotărâri care vizează și procedurile referitoare la ordinele de plată. Comisia consideră că legea europeană privind consumatorii trebuie să fie schimbată la nivelul uh, implementării în Bulgaria Comisia în 2018 a lansat procedurile de infracțiune împotriva Bulgariei în acest sens. Avem și articolul 417 din codul procedurilor civile, care a fost menționat de mai mulți petenți în această dimineață. În martie 2019, guvernul a informat că a prezentat o serie de proceduri legislative pentru a consolida garanțiile procedurale pentru consumatori. Conform informațiilor primite recent de la autoritățile din Bulgaria, Propunerea este acum în a doua lectură în Parlament și urmează să fie adoptată până la finele lunii octombrie anul acesta. Noile dispoziții vor avea o formă finală ce depinde de legislația din Bulgaria, deci putem să le evaluăm ulterior adoptărilor. Însă proiectele legislative conțin îmbunătățiri semnificative pentru consumator, de exemplu, se propune ca într-o cerere pentru un ordin de plată împotriva consumatorului, creditorul să prezinte termenii generale ai contractului, astfel încât instanța să le poată verifica înainte de a emite un astfel de ordin. Sunt îmbunătățiri și la nivelul capacității consumatorilor de a contesta acel ordin de plată. Sigur că pot fi luate măsuri suplimentare pentru o mai bună conformare la uh, regulile naționale de procedură, de exemplu, de către executori privați. Însă Comisia nu are competențe globale în domeniul dreptului procedural. Și au fost constatate și cazuri de încălcare a legislației din Bulgaria. Comisia va monitoriza progresele înregistrate în Bulgaria în, cazul, în cazurile de infracțiune și, la nevoie, va uh, analiza dacă sunt nevoie pași suplimentari. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Mulțumesc. Acum e rândul membrilor comisiei noastre care vor interveni. Domnul Duda. Mulțumesc. O să vorbesc în polonă. Coleżanka Asima Kopo. Bun, mulțumesc foarte mult. Colegul Paolo, colega Paolo m-a rugat să intervin în numele său. Avem mai multe proceduri referitoare la procedurile pe ordinul 417 din Codul Civil Bulgar și procedurile de executare silită făcute de executori. Uh, precum și tratament inechitabil la nivelul cetățenilor bulgari, uh, inițiate de instanțe private, bănci și autorități judiciare private, care au un impact uh, devastator asupra vieților a nu, unui număr foarte mare de oameni. Bulgaria ar trebui să aplice corect directiva 93 din 2013 privind legislația consumatorilor. Există noi plângeri, însă dialogul cu autoritățile din Bulgaria e în derulare și de aceea propunem ca petiția să rămână deschisă. Mulțumesc, domnul Iar. Eh, mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi, aș vrea să mulțumesc petenților pentru prezentările foarte concise și la obiect, care de fapt uh, sunt doar niște uh, prezentări care ne arată situația unor oameni al căror destin depinde de, această, de aceste petiții. Deci le mulțumesc pentru faptul că au venit. Apoi aș vrea să spun ceva din ce mi-amintesc eu de ce am, despre ce am învățat la școală. Poate am învățat uh, greșit, dar uh, creditorii și uh, debitorii sunt în aceeași barcă, au destine legate între ele și ar trebui ca debitorii să fie ajutați și când le este mai greu. În Germania, în 2000, am avut un uh, șoc atunci când uh, s-au vândut anumite credite altor creditori fără ca debitorii să știe măcar. E foarte important pentru că una e să știi că dacă ai probleme te duci la banca din cartier sau uh, ai de-a face cu o bancă internațională sau una online. Așa că în țara mea s-au mai îmbunătățit legile și protecția consumatorilor. Acum, în legătură cu petițiile, cred că s-a demonstrat că drepturile consumatorilor au fost încălcate și cred că petițiile trebuie lăsate deschise. Problema pe care o constat eu acum și rog pe colegi să mă ajute, așa cum a confirmat și comisia, există proceduri de infringement uh, și trebuie făcut ceva clar problema pe care o văd eu, cum spuneam, e că lucrurile nu se mișcă destul de repede pentru petenți. Întrebarea e ce putem noi face. Mai întâi, insist pe lângă comisie să facă mai mult. știm că dacă se dorește, se poate. Mai e un exemplu din țara mea. Uh, există penalități foarte mari care îndemnă pe mulți la o acțiune mai rapidă și altă idee poate că sunt eu naiv, dar poate uh, insistăm pe lângă Parlamentul și Guvernul bulgar să nu permită această expropriere a cetățenilor bulgari. Uh, mă gândesc să le sugerăm și un moratoriu, să se sisteze un pic aceste lucruri până când va exista o nouă legislație. Am auzit din ambele părți. Uh, comisia spune, se pregătește legislație nouă, să vedem cum o să arate. Petenții ne spun că deja mai mult se răutățește legislația decât se îmbunătățește. Deci, uh, poate că nu e suficient. Deci, încă o dată, să lăsăm deschisă petiția și încă o dată uh, să trimitem o scrisoare um, guvernului bulgar și să propunem un fel de moratoriu. Nu sunt jurist, nu știu exact uh, ce să facem, dar să arătăm că lucrurile nu pot continua așa. Cel mai rău e atunci când oamenii sunt expropriați și cred că uh, trebuie să recunoaștem că, de fapt, creditorii nu sunt întotdeauna parteneri de bună credință. Grafia. Mulțumesc. Doamna Chirton are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și eu petenților pentru prezență și pentru că au adus în discuție aceste aspecte. Există un număr mare de petenți pe același subiect și asta ne arată că uh, ne confruntăm cu probleme sistemice ce trebuie să fie abordate. Am ascultat cele spuse de comisie și după ce am auzit intervențiile tuturor petenților, pot să vă spun că am fost foarte șocată de lipsa de acțiune și mă bucur să aud că la nivelul comisiei au fost lansate proceduri de infracțiune și a început dialogul cu autoritățile bulgare, dar trebuie să înțelegem și rolul pe care comisia noastră l-a jucat în trecut în acest gen de cazuri de protecție consumatorului, mai ales pe credite ipotecare și servicii financiare. În mandatul anterior am alocat eforturi am făcut eforturi mari pentru a ne asigura că avem o rezoluție în plenară pe acest subiect în ceea ce privește creditele ipotecare și modul în care este implementată legislația uh, ipotecară în Spania. În ceea ce privește soluțiile căutate la nivel intern. Acolo trebuie căutate, e adevărat, dar uneori când uh, încercăm să luminăm problema și din exterior, uh, acest lucru accelerează un pic procedurile. Sunt de acord cu colegul Iar, petiția trebuie să rămână deschisă, trebuie să o transmitem Comisiei Econ, IMCO, Uh, în ceea ce privește servicii financiare și protecția consumatorilor și să le cerem să analizeze chestiunile. Cred de asemenea că trebuie să înțelegem că uh, s-ar putea să fie nevoie și de o misiune informativă a comisiei noastre pentru a aborda nu doar chestiunile care țin direct de comisia noastră în ceea ce, sau de comisie în ceea ce privește legislația privind creditele ipotecare, dar și ce se întâmplă la nivelul executorilor judecătorești, să avem uh, această examinare din extern care poate că va accelera lucrurile într-o situație așa de dificilă pentru oameni. Pentru că, până la urmă, în siguranță trebuie să te simți acasă și ideea că uh, oamenii nu sunt siguri în casele lor, că pot fi oricând evacuați, este evident uh, un sentiment de nesiguranță îngrozitor care nu trebuie perpetuat. Prin urmare, o să vorbesc cu coordonatorii să vedem ce putem face, o misiune informativă sau o întrebare orală în plenară pentru a hotărâ ce trebuie să facem. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Ahora tienen las Mulțumesc, doamna Aucan. Thank you very much. And also I... Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc petenților. E uh, foarte înfricoșător să asculți aceste lucruri, să înțelegi că într-o țară din Uniunea Europeană se petrec astfel de lucruri. Nu o să repet ce au spus colegii mei adinauri. Sunt perfect de acord și doar adaug ceva pentru comisie. Trebuie să ascultați și să luați în serios. Nu trebuie doar să ne uităm, să vedem ce amendamente putem face aici și dacă putem face cu adevărat ceva. Cred că avem de-a face cu o problemă sistemică ce trebuie combătută cu soluții sistemice. Deci, susțin ce s-a propus și mulțumesc încă o dată petenților și sper că Comisia va demonstra că Uniunea e bună și pentru cetățenii europeni obișnuiți și care nu sunt într-o situație așa de bună. Mulțumesc, domnul Slavakov. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, stimați petenți. Cred că am înțeles cu toții că problema este uriașă. Le mulțumesc tuturor celor care se luptă pentru dreptate, pentru drepturile cetățenilor. Noi, în Parlamentul European, avem îndatorirea de a găsi o soluție. Putem uh, încerca să rezolvăm pe bucățele problema. Astăzi o bucățică, mâine alta. Bineînțeles, Comisia Europeană a răspuns de mai multe ori. Poate să deschidă o procedură de încălcare a legislației europene, dar eu, ca cetățean bulgar, Consider că astfel de proceduri nu sunt o soluție ideală. Ne confruntăm cu toții cu clauze contractuale abuzive, așa că voi lupta alături de petenți ca să găsim o soluție la aceste probleme. Eu personal insist și insist și în numele grupului ECR ca aceste petiții să rămână deschise. Și încă o dată mulțumesc cetățenilor. Nicolav Alavanov. Domnul Nicola Alavanov. Mulțumesc, doamnă președinte. Deși nu împărtășim întru totul afirmațiile făcute de petenți, credem că aceștia au descris o problemă foarte gravă care nu uh, îi afectează doar pe cetățenii bulgari, ci și pe unii cetățeni greci. Vreau să atrag atenția colegilor mei din uh, Comisia Petiții asupra faptului că în Grecia s-a lansat sistemul de licitații electronice. 100.000 de mii de locuințe sunt vândute acum prin acest sistem, lucru care nu ține doar de uh, legislația proprie fiecărui stat, ci și de o dezbatere deschisă în Uniunea Europeană în legătură cu uh, instrumentele financiare, ca să rezolvăm aceste probleme, ar trebui să rezolvăm problema creditelor roșii, cum le spunem noi în uh, Grecia, adică acele credite neperformante. În Grecia constatăm că băncile se întorc împotriva micilor debitori care sunt forțați să uh, plătească din pensiile și salariile lor acele credite. Și vedem că există licitații uh, la, unde sunt scoase la licitație locuințele în care trăiesc efectiv acei oameni. Situația din Grecia e asemănătoare cu cea din Bulgaria și cu cea din Spania de acum câțiva ani. Atunci Comisia a luat măsuri împreună cu guvernele uh, și s-a ajuns la această situație în care mii de locuințe au trebuit scoase uh, la vânzare. Așadar, petițiile, după părerea mea, trebuie să uh, rămână deschise și Partidul Comunist din Grecia consideră că acum ar trebui să interzicem licitați, scoaterea la licitație a reședinței principale. Trebuie uh, sistate uh, confiscările și înghețarea salariilor și uh, pensiilor de către bănci și fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Canif! Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de jurist bulgar, aș vrea să vă confirm că într-adevăr, în Bulgaria există o problemă sistematică. Cazurile acestea nu sunt izolate și problema uh, este generată de o legislație foarte dezechilibrată, adoptată în urma crizei bancare. Practic, o mare parte a puterii a fost luată de la debitori și consumatori și acordată băncilor. Sunt două aspecte foarte grave. În primul rând, procedura privind somațiile de plată se bazează pe o, un raport foarte dezechilibrat între creditori și debitori și uh, acesta e un fapt constatat. Comisia Europeană a și lansat procedura de încălcare a legislației europene. Cealaltă problemă e legată de amendamentele propuse acum pentru legislația din Bulgaria. Rezolvă ele problema? Eu cred că nu. Și mai este un subiect pe care trebuie să-l avem în vedere, și anume dacă anumite elemente din uh, codul de procedură civilă sunt uh, dăunătoare poziției vreuneia dintre părți. E o problemă serioasă care trebuie analizată cu mare atenție. Cred că ar fi bine să organizăm o misiune uh, informativă și cred de asemenea că ar fi bine să ne adresăm și altor comisii ale Parlamentului European și uh, nu mă refer doar uh, la cele Uh, care se ocupă de domeniul economic, ci mai degrabă de Comisia Jurii și Libe, cele care se ocupă de aspectele juridice. Cred că ar trebui să fim mai atenți uh, și să acordăm mai multă atenție uh, dreptului la un proces echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Jdanuca. Mulțumesc, doamna președinte. Nu vreau să repet tot ce au spus colegii mei, uh, lucruri cu care sunt perfect de acord. Sunt și eu de acord să menținem deschisă petiția. Am fost foarte impresionată de ce ni s-a spus astăzi despre persecutarea avocaților care îi apără pe cei uh, care sunt victime ale acestor clauze contractuale abuzive. Aș vrea să atrag atenția asupra uh, unor detalii care nu ne fusese reprezentate până acum și vreau să încurajez pe acei avocați prezenți aici să deschidă petiții noi pe acest subiect, adică imposibilitatea de a-i apăra în mod adecvat pe clienții lor. Și bineînțeles, sunt de acord și cu ideea unei misiuni informative. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, domnul Zambaschi. Mulțumesc, dragi colegi, stimați petenți, reprezentanți ai uh, Comisiei Europene. Am ascultat uh, prezentări ale mai multor petiții și fiecare dintre acestea ne arată o, un fenomen foarte neplăcut. Persoane care și-au asumat un risc uh, contractând un credit s-au găsit în situații foarte grele, și-au pierdut locuințele, au a, uh, rămas foarte îndatorați și, din păcate, nu e vorba aici numai de bănci. Este vorba și de companii de utilități din Sofia, de exemplu, compania centrală de, electrofica- de încălzire, care face ceva asemănător. Se folosește de executori privați și amenință pe cetățeni cu uh, exproprierea, cu confiscarea unor uh, bunuri pe care ei le-au acumulat poate de-a lungul întregii vieți. S-au făcut multe propuneri de a face ceva pentru a schimba această situație așa cum ne-au spus petenții, nu au avut succes pentru că sunt lobby-uri puternice și alte lucruri. Întrebarea e care sunt aceste multe alte lucruri, alți factori. Într-adevăr, și mie mi se pare că e bine să avem o misiune informativă. Cred, de asemenea, că ar trebui să trimitem și niște scrisori, dar să nu uităm în Bulgaria nu mai există bănci bulgare, pentru că băncile acestea care folosesc uh, executori privați nu sunt bulgare, sunt italiene, franceze, germane și avocații de față pot să confirme acest lucru. Toate aceste bănci străine uh, au acționari. Așadar, aș face un apel la colegii noștri. Probabil că ar trebui să trimitem o scrisoare și conducerii respectivelor bănci străine și să le spunem că nu ar trebui să mai folosească clauze abuzive și nu ar trebui să-i dea pe oameni afară din case. aceste bănci uh, sunt într-o poziție dominantă pe piață pentru că au reușit să identifice politicienii corupți din uh, Bulgaria care le ajută în interes propriu. Dar să nu uităm, aceste bănci sunt deținute de cineva, deci dacă trimitem scrisori, să scriem și acestor uh, uh, acționari. Voi fi primul uh, care voi face acest lucru și vreau să introducem și un moratoriu uh, în ceea ce privește exproprierea uh, cetățenilor uh, pe baza unor clauze abuzive. Bineînțeles că și legislația trebuie modificată, îmbunătățită. Cu toții ar trebui să ajutăm la aceasta, dar cred că petenții noștri merită să uh, li se apere drepturile. Deci susțin ca toate petițiile să rămână deschise. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim! Am ascultat toți petenții, reprezentanții comisiei, am ascultat și membrii comisiei noastre și vedem că există o poziție unanime, deci propunerea noastră este să păstrăm deschise toate petițiile, să transmitem o scrisoare fermă reprezentanței permanente a Bulgariei în care să ne manifestăm preocupările, în care să cerem uh, protecția consumatorilor, precum și posibilitatea unui moratoriu. Cerem de asemenea Comisiei sau mai bine zis, așteptăm rezultatele procedurii de infracțiune lansate împotriva Bulgariei Uh, să existe o continuitate și Parlamentul să fie informat cu privire la aceste proceduri și cu privire la noua legislație care se așteaptă din Parlamentul bulgar, prin care să se consolideze protecția consumatorilor, care este în a doua lectură, care în octombrie anul acesta probabil va fi aprobată și care să ne prezintă cum stau lucrurile în cazul procedurii de infracțiune și a întregii legislației care este aprobată cu îmbunătățiri în Bulgaria. De asemenea, am transmis deja Comisiei IMCO aceste petiții și o să încercăm să reamintim Comisiei IMCO că aceste petiții există, care și le vom trimite și Comisiei ECON. Cum am stabilit ieri, în cazul misiunilor, pentru primul semestru din anul următor avem termen pentru misiuni, propuneri de misiuni pe 24 septembrie, deci putem introduce o astfel de misiune pentru primul semestru al anului viitor. Asta este propunerea președintelui Comisiei pentru a continua să rămânem atenți la aceste petiții venite din Bulgaria. Mulțumesc încă o dată tuturor petenților din Bulgaria pentru prezența azi în Parlament. Și acum vom continua să urmărim îndeaproape aceste petiții ale dumneavoastră tuturor. Mulțumesc! Pasaríamos a la siguiente petiție. Trecem la următoarea petiție petiție prezentată de un cetățean de origine maghiară cu 10.000 de semnături privind propus, presupuse clauze contractuale abuzive în cazul creditelor în monedă străină în Ungaria. Avem petentul alături de noi, da, îl avem. Petentul este aici. Bun. Aveți 5 minute pentru a vă face prezentarea. Mulțumesc! Köszönöm szépen. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Stimați membri, domnilor și domnilor, aș vrea să vă mulțumesc în numele concetățenilor mei. Nu venim aici ca să ne câștigăm vreun privilegiu deosebit, ci pentru a beneficia de drepturi egale. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă închipuiți o situație în care mergeți la o bancă pentru un credit și primiți un credit în moneda națională, după care el e înscris, înregistrat în altă monedă, în altă valută, chiar dacă dreptul din țara dumneavoastră nu permite acest lucru și dacă acest lucru ar fi posibil numai dacă s-ar face o conversie în momentul contractării creditului. Banca continuând să încaseze un comision în funcție de fluctuațiile cursului valutar și uh, continuând de asemenea să crească constant dobânda după 5 ani de uh, luptă în instanță, reușești să dovedești că ai fost tratat abuziv și curtea, instanța va stabili că nu te-ai angajat la nicio tranzacție în altă monedă. Sumele încasate incorrect reprezintă, de fapt, uh, rate lunare aferente mai multor ani și așa cum a spus instanța națională, Parlamentul ar trebui apoi să creeze o lege care să spună că sumele încasate ilegal trebuie considerate plantă în avans. Dar, bineînțeles, între timp contractul a fost reziliat din cauza neplății și plata aceea suplimentară în avans, care ar fi acoperit mai mulți ani de fapt, de rambursare nu va fi restituită. În același timp, rezilierea contractului poate rămâne în vigoare și, de asemenea, se, uh, pot, se pot lua măsuri împotriva uh, dumneavoastră. Și, în același timp, și Parlamentul va adopta o altă lege care spune că creditul va fi uh, transformat și înghețat la uh, cursul de schimb zilnic cel mai ridicat în forinți, astfel încât principalul și dobânzile după 5-10 ani de uh, rambursare vor fi de 3 ori mai mari decât suma contractată inițial. Apoi Curtea Supremă va decide că ceea ce ați primit a fost o obligație de datorie, chiar dacă de fapt debitorul erați dumneavoastră. Nu se, legea nu permite restituirea de sume de către bancă. De fapt, s-a dorit contrazicerea faptului că s-au înca încasat comisioane injuste și nejustificate comercial. Deci, um, am putea spune că în Ungaria s-a produs jaful secolului. Am epuizat uh, toate căile de atac disponibile în sistemul judiciar maghiar și acum am venit aici rugându-vă să obligați la aplicarea directivei 9313 și de asemenea vă rugăm să faceți ceva cât se poate de repede pentru a asista toate uh, evacuările forțate și pentru a-i compensa pe cei care au fost uh, expropriați în mod incorrect și cerem de asemenea să se înființeze o comisie de anchetă pentru a analiza fiecare detaliu din aceste situații. Vrem să-i ajutați pe cetățenii maghiari să își recâștige încrederea în sistemul judiciar european. Eu sunt un petent, dar sunt și o persoană care a a avut o creștere ilegală de 47% a ratei lunare. Banca recunoaște acest lucru și cu toate acestea ia măsuri executorii împotriva mea. Mai mult de 30.000 de bunuri au fost uh, uh, confiscate și mai sunt zeci de mii de oameni care riscă să se găsească în această situație și care au plecat din țară. Vă mulțumesc pentru atenție și sperăm că veți reuși să ne ajutați. Vă rog să lăsați această petiție deschisă și să faceți tot ce se poate, tot ce puteți, astfel încât aceste practici și evacuări ilegale să fie asistate. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Ahora es el turno de la comisión. Mulțumesc, iar rândul comisiei. Acum, domnul Peter Bishop are cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua petenților ei subliniază o problemă specifică legată de împrumuturile în valute străine și mai ales ipoteci denominate în valute străine, care într-adevăr au un risc foarte mare legat de evoluțiile ratelor de schimb. Odată cu criza financiară din 2008 uh, încolo și mai ales cu aprecierea uh, monedelor în care s-au făcut uh, aceste împrumuturi, mai ales în Europa Centrală și de Est. E vorba de împrumuturi în franci elvețieni. Povara financiară pentru consumatori a crescut pentru că suma care trebuia plătită a crescut semnificativ și petentul a dat un exemplu concret cu o creștere de aproape 50%. Acum problema este abordată de directiva 2074 pe 2017 privind ipotecile, care cere statele membre să limite riscurile de curs valutar, fie dând dreptul uh, consumatorilor să-și convertească aceste impozite în aceste uh, uh, credite, fie stabilind anumite limite. Dar această directivă privind privind aceste credite ipotecare se referă numai la cele de după 31 martie 2016, deci nu se aplică tuturor acestor credite care au fost luate înainte de criza financiară sau imediat după. Uh, așadar, consumatorii care au luat aceste credite înainte de martie 2016 uh, intră în uh, prevederile legislației generale privind protecția consumatorilor, directiva privind client, condițiile incorrecte, dar și directiva privind practicile comerciale incorrecte, deci vânzarea incorrectă a acestor uh, uh, tipuri de împrumuturi de către bănci. Și această directivă este uh, foarte relevantă în cazul uh, descris de petent. În ultimii ani, Curtea Europeană de Justiție a, a avut multe decizii uh, Uh, inițial în legătură cu aplicarea directivei privind termenii contractuali uh, incorrecți, uh, mai ales în ce privește această problemă a împrumuturilor în monedă străină și majoritatea cazurilor vin din tribunalele maghiare. Decizia, deciziile Curții Europene au contribuit la clarificarea situației, mai ales decizia din martie 2019 în așa numitul caz Dunai e foarte importantă și se sublinează că principiul cheie al acestei directive prin termenii contractuali incorrecți este că un uh, contract care a fost considerat incorrect de către un tribunal nu mai este obligatoriu pentru consumator și Tribunalul Național, ex officio, trebuie să uh, elimine astfel de termeni incorrecți și, în principiu, restul contractului care nu este declarat incorrect poate să continue. Dar când un contract nu mai poate continua fără existența acestei prevederi care este considerată uh, incorrect, atunci întregul contract trebuie considerat anulat și incorrect. Și asta e o chestiune pe care numai uh, tribunalele naționale o pot uh, rezolva într-o situație de la caz la caz. Curtea de Justiție, în cazul Duna, și a, a luat poziție și față de legislația adoptată de Parlamentul Maghiar în 2014 ce privește împrumuturile uh, Uh, în monede străine. Conform Curții de Justiție, se pare că o prevedere din această legislație adoptată în Ungaria în 2014 este împotriva cerințelor directivei privind termenii contractuali incorrecți, pentru că pare să-i împiedice pe consumatori să beneficieze de faptul că, întâi, uh, contractul uh, incorrect nu trebuie să fie obligatoriu pentru consumator și, în al doilea rând, că întregul, întregul contract ar trebui să fie invalidat dacă el nu poate să continue să funcționeze fără existența acestei prevederi incorrecte. Comisia Europeană a urmărit îndeaproape aceste decizii ale Curții Europene de Justiție și, în cadrul dialogului structurat cu autoritățile maghiare, a cerut informații în legătură cu modul în care autoritățile maghiare intenționează să uh, ia măsuri sau lua măsuri pentru a alinia legislația cu legislația europeană uh, în domeniul protecției consumatorilor și uh, un răspuns este așteptat până la sfârșitul lui octombrie. De asemenea, în uh, orientările sale din 22 iulie 2019, pe care le-a menționat deja colegul meu, începește interpretarea și aplicarea directivei privind termenii contractuali incorrecți, Comisia a inclus un paragraf specific în ce privește împrumuturile în monedă străină, și uh, deciziile curții din acest punct de vedere și aș recomanda uh, o lectură a acestor orientări pentru că se bazează pe jurisprudența bogată a curții și uh, pot fi foarte utile în special pentru practicienii, pentru judecători, avocați și mai departe, pentru că ei se poate aplica corect regulile conform interpretării uh, uh codului de justiție. Mulțumesc foarte mult. Curții de justiție, mă scuzați. el turno de Mulțumesc. Acum reprezenta... membrii comisiei noastre intervin. Cine începe? Senora Kirton. Doamna Kirton. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Din nou, ca și uh, uh, pretenții anteriori, cred că diferența în uh, cazurile petițiilor pe care le-am uh, auzit prezentate din Bulgaria, am avut foarte mulți petenți, iar aici avem un singur petent care reprezintă un grup foarte mare din Bulgaria. Dar problema rămâne de fapt aceeași. Dacă oamenii sunt supuși unor termeni contractuali incorrecti și, după cum a spus Comisia, sunt uh, uh, cazuri clare în care legislația europeană nu este respectată, atunci avem responsabilitatea noi ca Parlament să uh, luăm aceste cazuri de protecția consumatorilor și să demonstrăm că cetățenii europeni se pot baza pe regulile din legislația europeană în ce privește termenii contractuali incorecți uh, și legislația privind creditele ipotecare și așa mai departe. Cred că întrebarea mea, am avut o întrebare pentru comisie. Nu mi-e foarte clar uh, care este situația. De fapt, așteptăm așadar acel răspuns din partea autorităților maghiare, dar aveți deja o idee despre ce va urma? Ce poate uh, se va lansa o procedură de încălcare a tratatului dacă nu se remediază nimic din partea autorităților maghiare? Deci am vrea să știm care e perspectiva noastră din partea Comisiei. Ce, ce intenționează Comisia să facă după luna octombrie? Pentru că asta sigur că va influența și uh, poziția Comisiei noastre. Dar sigur că în acest caz în care Comisia încă lucrează, atunci evident că petiția ar trebui să rămână deschisă, să fie trimisă și la IMCO și la ECON ca și petițiile precedente și să privim foarte atent la ce se va întâmpla în următoarele luni. Dar aș vrea să am o perspectivă din partea Comisiei în legătură cu ce intenționează să facă în viitor. Dau cuvântul uh, domnului Dunai și după aceea Comisiei. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ponownie w zastępstwie... Domnul Duda. Doamnelor și domnilor, încă o dată îl voi înlocui pe colegul meu, Iosima Capaula, colega mea Iosima Capaula și voi prezenta și numele ei acest scurt aviz. Așadar, condițiile incorrecte din contractele uh, de împrumut în uh, monedă străină, care s-au încheiat în Ungaria și în alte țări europene, sunt acum reglementate, sunt acoperite de Directiva 2014-17 uh, și asta e un lucru bun. Chiar dacă împrumuturile care s-au făcut înainte de martie 2016 nu intră în domeniul de aplicare al acestei directive, ci de Directiva 93 bar 13 privind condițiile incorrecte în contractele de împrumut. Uh, dar sunt convins că eforturile Comisiei Europene legate de aplicarea corectă a acestor două directive vor îmbunătăți uh, situația uh, celor care se împrumută. Deci am vrea să închidem petiția. Văd că nu mai vrea să intervină niciun reprezentant al comisiei noastre, deci reprezentantul Comisiei Europene are cuvântul. Thank you, Madam Chair, and also thank you for... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru întrebarea de clarificare. Curtea de Justiție, în decizia din martie, în cazul Dunai, uh, cred că a indicat foarte clar unde e problema specifică în legislația maghiară. Au identificat o prevedere specifică din legea adoptată în 2014 și au dat niște orientări clare uh, legiuitorilor maghiari despre cum s-ar putea remedia problema. Curtea de Justiție de asemenea a considerat că, în general, această legislație, pentru că au fost trei legi adoptate în 2014, cum am menționat, petentul s-a referit la ele. Deci, uh, acestea în general, par să fie compatibile cu directiva uh, privind termenii contractuali uh, incorecți. Deci e greu de spus acum care va fi următorul pas uh, din partea Comisiei, pentru că trebuie să vedem ce ne va răspunde autoritățile maghiare. Dacă ei ne răspund că intenționează să propună sau că au propus deja o nouă legislație prin care să se elimine prevederile specifice uh, care au fost identificate drept incompatibile cu legislația uh, privind drepturile consumatorului de către Curtea Europeană de Justiție, atunci evident că va trebui să așteptăm până când se adoptă aceste modificări legislative. Altminteri, uh, de pe partea tehnică, din partea serviciilor noastre, am putea să propunem ca să se înceapă proceduri de încălcare a tratatului dar uh, deschiderea procedurilor de încălcare uh, reprezintă o, decizie politică a Colegiului Comisarilor. Deci nu, nu pot eu să dau cu părerea despre ce va decide viitorul comisar în acest caz. Dar, cu siguranță, vom monitoriza strâns, uh, îndeaproape, această chestiune, pentru că e un caz foarte important pe care îl urmărim. La palabra. Mulțumesc. Petentul are acum două minute pentru a răspunde. Tisztelt elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a szót. Nagyon nagy... Doamna președinte, mulțumesc foarte mult că mi-ați dat uh, cuvântul. L-am ascultat uh, ce a spus uh, reprezentantul Comisiei cu mare preocupare. Cred că trăim în lumi paralele. Petiția aceasta nu e despre schimbarea ratelor de schimb și a, ale valutelor. Curtea de Justiție a spus deja că legislația, că termenii sunt incorrecți, s-au făcut propuneri legislative noi, dar nu s-a oferit niciun remediu, nicio compensare. E vorba de 1.900.000 uh, de contracte și băncii au trimis, uh, băncile au trimis uh, oamenilor uh, niște documente de uh, reglare a uh, cheltuielor și au spus uh, oamenilor câți bani li s-au luat incorrect și 120.000 de contracte deja au fost anulate și acele contracte anulate au fost uh, uh, s-au transformat în ordine de evacuare imediată. Deci oamenii au o hârtie acum uh, și eu am primit aceeași hârtie uh, prin care eram anunțat că proprietatea mea este confiscată. N-am uh, mai putut să îmi plătesc taxele în Ungaria sau în Europeană timp de șapte ani. Nu am voie nici măcar să îmi cumpăr o mașină în numele meu, dar am un document pe care scrie că am fost jefuit de 12.000 de franci și nu am nimic, nu, nu e nimic ce pot face. Deci vorbim aici despre viitorul a 300.000 de familii maghiare. Nu e vorba despre faptul că s-a dat sau nu s-au dat informații clare consumatorilor. Problema este că uh, Curtea de Justiție a fost foarte clară. Termenii au fost incorrecti și, în ciuda acestui lucru, uh, evacuările uh, au loc. Gracias al peticionario. Mulțumim petentului pentru prezența astăzi alături de noi. Am ascultat toate intervențiile și propunerea noastră este să păstrăm petiția deschisă și să o transmitem în scopuri informative comisiilor INCO și ECON. Am făcut-o în martie, de fapt, și o să reamintim acestor comisii de această petiție. Cerem de asemenea comisiei să ne transmită informații actualizate în ceea ce privește răspunsurile primite din partea guvernului și administrației maghiare în octombrie pentru a putea urmări îndeaproape și pentru a putea hotărâ care sunt următorii pași pe această petiție. Se întrerupe microfonul, doamne președinte. Punctul de ordine del dia. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 21, petiția 692 din 2000. 18, prezentată de doamna Pons din Spania, privind revizuirea regulamentului 261-2004, prin care se stabilesc norme comune privind compensațiile și asistența acordată pasagerilor aerieni în cazul în care li se refuză îmbarcarea și se anulează sau există mare întârziere ale zborului, precum și petiția 727 prezentată de un cetățean german privind același uh, regulament. Petenții nu sunt prezenți, așa că dăm cuvântul Comisiei Europene domnului Gunther Ettel. Thank you and good morning to all of you. Well, the first petition... Bună dimineața tuturor! Ambele petiții se referă la uh, regulamentul privind drepturile pasagerilor aerieni în Uniunea Europeană. Prima petiție 692-2018 uh, vizează practica overbooking-ului, deci asupra rezervărilor făcute de liniile aeriene și petenții, petentul se plânge că uh, unele zboruri pe care le-a avut uh, în Spania în 2018 au fost supra-rezervate. Deci s-au vândut mai multe bilete decât locuri în avion, practic. Suprarezervarea, overbooking-ul este o practică care nu este ilegală ca atare, conform uh, regulilor privind drepturile pasagerilor aerieni în Europa. Uh, regulamentul 261 prevede că atunci când un operator aerian se așteaptă în mod rezonabil să fie în poziția de a avea mai mulți pasageri decât locuri, trebuie să ceară întâi voluntari care ar vrea să, să renunțe la bilete uh, prin, într-o înțelegere amiabilă între aceștia și uh, companie. Dacă nu sunt suficienți voluntari ca să permită celorlalți pasageri să intre în avion și să plece, atunci uh, operatorul aerian poate să le uh, anuleze biletele unor pasageri și să le ofere compensație, rerutare sau rambursare. Comisia consideră că prevederile relevante ale regulamentului trebuie aplicate strict acestor situații. Uh, liniile aeriene au obligația juridică, prevăzută în articolul 14 din regulament, să informeze pasagerii în legătură cu drepturile lor, inclusiv în cazul uh, uh, neîmbarcării nu numai la uh, ghișeul de check-in la aeroport, ci și în momentul în care își cumpără biletul și își fac check in online. În ce privește compensația, Comisia ar dori să sublinieze că în propunerea inițială din 2001, uh, care stabilește regulile comune privind compensarea și asistența pasagerilor în uh, eventualitatea în care uh, uh aceștia nu pot urca la bord, s-a propus niveluri mai înalte de compensare Comisia a propus de la 750 de euro pe zbor de mai puțin de 3500 de kilometri până la 1500 pentru zboruri de peste 3500. Menționez aceste lucruri pentru că uh, petițion, petentul de asemenea uh, uh, își exprimă nemulțumirea față de nivelul redus de compensație de doar 250 de euro pentru zboruri de până la 3500 de km. Nivelul standardizat de compensare prevăzut în regulament este menit să compenseze pasagerul pentru costurile uh, uh, și pierderile de timp cauzate. Dar totuși, regulamentul spune că este o sumă minimă. Deci este uh, dreptul minim al pasagerului în eventualitatea împiedicării urcării în avion împotriva voinței acestuia și uh, Uh, nimic din regulament nu împiedică pasagerul să ceară compensație la un nivel mai mare, de exemplu, pentru pagube cauzate din cauza faptului că n-a putut să ia zborul respectiv. Deci, uh, uh, practic, compensații conform legislației civile, codului civil național. Compensarea și overbooking-ul nu e o practică interzisă, pentru că nu e considerată ilegală ca atare și din datele pe care le are Comisia, e vorba cam de 0,1% din pasageri care sunt în această situație, dar trebuie să adaug că aceste cifre îi includ și pe toți pasagerii care renunță voluntar la bilet și acceptă să fie, li se ramburseze banii sau să fie renutați sau să le se dea alt tip de compensație. În 2013, Comisia a adoptat o propunere de amendare a regulamentului actual 261 în 2004, încercând să asigure în uh, aplicarea coerentă a drepturilor pasagerilor și ținând seama de capacitățile financiare ale transportatorilor aerieni. Uh, din acest punct de vedere, nivelul de compensare nu a fost schimbat. Propunerea adoptată de Parlament și Consiliul European uh, urmează să fie adoptată. Propunerea este blocată, practic, în Consiliul din 2015. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Reprezentanții Comisiei, începem cu domnul Americ. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es, eh, Doamnă președinte, după părerea mea, Această chestiune este una esențială și afectează foarte, mult pasageri, foarte mulți pasageri. După părerea mea, regulamentul adoptat în 2001 uh, uh, care stabilește nivelul de 250 de euro e depășit. Și astăzi trebuie să luăm act de faptul că trebuie să actualizăm nivelul de compensare și să-l aducem în, concordanță cu uh, circumstanțele actuale. Pentru că au trecut mulți ani de când s-a adoptat acest regulament și uh, trebuie să ne gândim la ce putem face ca să ne asigurăm că acești oameni sunt mai bine protejați și că viața lor este mai uh, ușurată. Au fost o serie de cazuri foarte neplăcute în care persoanele uh, ar trebui să primească compensare. Dar fiindcă regulamentul acesta este atât de vechi, cum spuneam, ce trebuie să facem este să revenim asupra lui, asupra regulamentului și să ne asigurăm că nivelul de compensație uh, este uh, actualizat. Grafic. Mulțumesc. Dat fiindcă nu avem petiționare alături de noi, am ascultat reprezentanții comisiei, am ascultat deputații și propunerea noastră este să păstrăm deschisă petiția pentru a putea fi examinată în continuare. Există un studiu inițiat de comisie la finele anului trecut, rezultatele vor fi disponibile, deci trebuie să vedem cum stau lucrurile pe subiectul solicitat de către petiționari În plus, avem comisii care au fost informate, INCO și TRAN, cu privire la această petiție și putem transmite petiția și comisiei jurii. Asta este propunerea președinției. Mulțumim pentru acest punct. Trecem la următorul, punct 22, petiție 165 2018 depusă de un cetățean german cu privire la excluderea pasagerilor pe zborurile de retur când nu au luat zborul dus. Nu avem petentul alături de noi, așa că dăm cuvântul din nou domnului Ethel, ca reprezentant al Comisiei. In the petition în petiția 165 din 2018, petiționarul se s-a uh, plâns de faptul că a cumpărat un bilet nerambursabil și că linia aeriană a refuzat să îi accepte embarcarea pe zbonul de retur pentru că nu a uh, luat zborul dus, deci a, s-a considerat că nu se va prezenta la zbor. Dispozițiile actuale pentru drepturile pasagerilor aerieni, regulamentul 261 mai specific, nu interzic practica aceasta no-show. Mai mult, așa cum se spune în orientările de interpretare la acest regulament când un pasager care are o rezervare, care are un zbor dus și un zbor de întoarcere, um, deci când îi se refuză îmbarcarea la zborul de întoarcere, nu este o um, refuzare a îmbarcării în sensul acestui regulament. Consumatorul trebuie să fie însă informat cu privire la condițiile liniei aeriene pentru biletul pe care l-a cumpărat și consecințele neprezentării la zborul dus. Comisia este conștientă de preocupările consumatorilor, dar există transportatori aerieni care specifică vag în uh, condițiile de achiziționare acest lucru. Însă, Comisia este conștientă că există mai multe linii aeriene europene care cer pasagerilor să le notifice dacă intenționează să nu ia un zbor de pe un bilet dus întors. Comisia a încercat deja să abordeze chestiunea în 2013 în propunerea de modificare a regulamentului 261. Propunerea confirmă că pasagerilor nu li se poate refuza zborul de întoarcere pe un bilet dus întors din motiv că nu au luat zborul dus. Propunerea încă n-a fost adoptată de colegiuitori, prin urmare, normele propuse referitoare la această politică no-show nu sunt implementate în întreaga Uniune Europeană. În anumite situații, clauzele no-show pot fi inechitabile și atunci uh, pot fi atacate în instanță. Există mai multe linii aeriene care permit uh, pasagerilor să folosească doar o parte a biletului în cazul în care acestea au fost notificate. Mulțumesc! Mulțumim! Intervin acum membrii comisiei. Începem cu doamna, domnul Amerix. Eh, manuprāt, ņemot vērā avio kompānijas starpvalstu eh, šo pārvadājumu. După părerea mea, având în vedere cum funcționează aceste companii, regulamentul 261 și Uh, actele aferente referitoare la companiile aeriene trebuie să fie revizuite. A trecut destul de mult timp de când am adoptat acest regulament, deci e, nu e admis să nu putem revizui aceste principii pentru a reprezenta interesele pasagerilor. Am auzit informații astea aici cu privire la drepturi care se aplică sau nu în anumite state membre și astea n-ar trebui să ne uh, blocheze dreptul de a revizui acestui regulament, care este din 2004, care există deja de destul de mult timp, adică se justifică o revizuire a regulamentului și asta pentru a a apăra drepturile consumatorilor. Perfecto, cum nu ai ninguna... Bun, cum nu mai vrea nimeni să intervină din partea deputaților noștri, am citit petiția, am auzit poziția Comisiei Europene, am auzit poziția Comisiei noastre. Propunerea președinției este să păstrăm deschisă această petiție. Am trimis-o spre informare comisiilor, Comisiei TRAN anul trecut și o să o trimitem o, un reminder Comisiei TRAN. Am cerut informații actualizate din partea Comisiei și există o propunere de remodificare a regulamentului care încă nu este finalizată. Așteptând această legislație, recontactăm Tram și cerem comisiei informații noi, dacă există, cu privire la această petiție. Mulțumim, trecem la punctul 23, petiția 202 din 2018, prezentată de Alfonso Rodriguez Sanchez, spaniol, privind politicile de alocare a locurilor în avioane, în zborurile low cost, prin care se separă grupuri și familii care nu plătesc taxe suplimentare pentru a-și rezerva locuri specifice. Domnul Alfonso Rodriguez e aici, în calitate de petiționar, deci aveți 5 minute pentru a vă prezenta petiția. Mulțumesc și bine ați venit! Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne dați ocazia să apărăm în fața dumneavoastră și în Parlament pentru a putea vă prezenta problema sau problemele prezentate de aceste zboruri low cost și în special Ryanair și am vrea să vă cerem să interveniți pentru a garanta drepturile utilizatorilor acestor servicii. De mai mult timp, companiile low cost au început un război feroce pentru a obține o cotă de piață cât mai mare, reducând zborurile, prețul zborurilor, dar fără a renunța la beneficii. Și această reducere a prețurilor este compensată prin servicii care au fost incluse inițial uh, în prețul biletului. Zborurile low cost nu uh, mai funcționează pe baza uh, costului zborului propriu-zis, ci al serviciilor suplimentare. Ryanair și alte companii sunt uh, companii aeriene unde poți să te lovești de orice. Dacă vrei să poți să cumperi parfum, poți să joci bingo, aceste servicii suplimentare care nu au legătură directă cu pasagerii, deci nu ne preocupă pe noi. Dacă vrei să zbor cu familia sau cu prietenii, e un uh, sport extrem uh, cu Ryanair, mai ales în ceea ce privește cumpărarea de bilete. Când faci rezervea, uh, un bilet ieftin devine până la urmă prohibitiv. Uh, este, dacă vrei să zbori cu Ryanair, uh, trebuie să privești acest lucru ca pe un sport extrem cu cineva care zboară fără să știe exact care este destinația sau echipajul. 90% din echipazii, din uh, plângeri și denunțuri au legătură cu aceste lucruri. Există un număr mare de probleme pentru utilizatori. E imposibil să le numim pe toate, însă dați-mi voie să vă spun că atitudinea și gesturile acestora fac rău utilizatorilor costurilor uh, de la începutul până la sfârșitul călătoriei. La început este imprimarea cardului de uh, îmbarcare. 60 uh, de euro este penalizarea dacă nu vii cu ele preimprimate. Apoi, eh, uh, bagajele, bagajul de mână. Și motivul pentru care suntem aici este separarea membrilor unei familii. De câțiva ani, Ryanair loc automat locuri separate și uh, aflate la depărtare uh, celor care fac o rezervare de locuri uh, împreună, indiferent că sunt prieteni sau familii. Uh, acest lucru se întâmplă în mod automat și apare și un mesaj în care ți se spune că dacă nu-ți plac locurile ce ți-au fost alocate, le poți schimba. Sigur că le poți schimba, dar trebuie să plătești o taxă care variază de la 9 până la 30 de euro în funcție de tipul de loc pe care vrei să-l alegi. Această companie nu are nicio problemă să separe copii de familiile lor, indiferent de vârsta copiilor. Imaginați-vă cum ar fi dacă ați merge cu soțul, soția și copiii mici și v-ați trezi cu toții pe locuri diferite. Imaginați-vă teama uh, prin care trece un copil Uh, dacă se ajunge la un caz de urgență într-un zbor și uh, familiile sunt pe locurile 5, 8, 15, 27. Imaginați-vă o mamă care călătorește cu un copil de 10 ani, urcă în avion și uh, fiecare este așezat într-un capăt al avionului. Imaginați-vă teama unei familii care se deplasează cu o persoană cu dizabilități, cu probleme de ordin psihologic. Tot asta se întâmplă astăzi în prezent pe aceste linii aeriene. Pe rețelele de socializare puteți vedea zeci și sute de astfel de povești um, care au dus și la cazuri în instanță. Însă, uh, poate că nu pare ceva Uh, semnificativ, dar este de fapt un șantaj al liniilor aeriene pentru a crește prețul. Problema, stimați deputați, este că această companie te pune în situații incomode sau chiar riscante pentru a-i obliga pe pasageri să dea bani supliment, să, dea, uh, să plătească costuri suplimentare pentru aceste servicii. Atitudinea acestei companii, care nu dă dovadă de o minimă sensibilitate uh, în scopul obținerii de beneficii beneficii. Noi, utilizatorii uh, acestei companii, cerem să existe mecanismele necesare pentru ca companiile low cost să aibă un comportament mai uman față de pasageri. Doamnă președintă, domnilor deputați, consumatorii și utilizatorii, facem apel la dumneavoastră pentru a modifica condițiile de vânzare ale biletelor și să existe niște norme care să fie obligatorii pentru companiile europene, care să aloce pentru aceeași rezervare locuri apropiate sau un, pe același rând, cel puțin separate de spațiul uh, dintre ele Parlamentul European trebuie să facă un pas înainte și să facă obligatoriu ceea ce astăzi este doar o recomandare neobligatorie. Mulțumesc pentru că ne-ați ascultat, mulțumim pentru timp și mult succes în dezbaterile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Rodriguez. Comisia Europeană acum și are cuvântul domnul Peter Sorensen. Domnul președinte, domnilor și domnilor, Bun. Există două situații aici. Avem o practică comercială, deci serviciul, uh, uh, contextul comercial și contextul uh, legat de securitate. Există răspunsuri pe care le-am transmis în scris și astăzi, la fel, în răspunsul meu mă voi axa pe securitate. Uh, nu există dispoziții juridice sau de reglementare referitoare la practica comercială uh, care cere o taxare suplimentară pentru alocarea de locuri. O astfel de practică trebuie să aibă loc în mod transparent, astfel încât consumatorul să fie informat cu privire la ce se angajează. Din perspectiva siguranței, Există dispoziții pentru liniile aeriene care se regăsesc la nivelul uh, și vizează alocarea de locuri în regulamentul 965 din 2012 privind cerințe tehnice și proceduri administrative pentru operațiuni aeriene. Liniile aeriene, în primul caz, trebuie să stabilească niște proceduri de alocare a locurilor, astfel încât pasagerii să fie așezați, astfel încât să există o siguranță la bord și la nevoie să faciliteze, nu să constituie o barieră în caza unei evacuări. Nu sunt obligatorii aceste dispoziții datorită diversității avioanelor folosite, a serviciilor, a tipului de companii, însă aceste proceduri trebuie să fie aprobate de autoritățile naționale competente ca, pare, a, ca parte a activității de a, eh, asigurare a securității în cazul certificatelor deținute de liniile aeriene. În plus, există în regulamentul respectiv dispoziții referitoare la pasageri eh, considerați a fi în categorii speciale. Există mai multe categorii speciale persoane cu dizabilități, eh, cu deficiențe de vedere, de auz. Și asta cred că ține de această petiție. Există și dispoziții referitoare la copii eh, sub 24 de luni, precum și copii neînsoțiți, copil fiind o persoană cu vârsta între 2 și 12 ani. Înțeleg că uh, în cazul dumneavoastră nu v-ați referit la minorii neînsoțiți, însă există, v-ați referit la posibilă separare, deci dispozițiile se aplică minorilor sau copiilor neînsoțiți. Și alocarea locurilor și dispozițiile privind alocarea locurilor spun că un copil, când este însoțit de un membru al familiei, trebuie să aibă locul alături de adultul cu care efectuează zborul. Dacă, din anumite motive, acest lucru se dovedește a fi imposibil, liniile aeriene sunt uh, invitate să facă o separare cât mai mică între adult și copil, adică să fie la distanță de maxim un rând sau de cealaltă parte a culoarului. Și, în acest caz, principiul de bază este că Pasagerii speciali de genul acesta trebuie transportați pentru a garanta siguranța aeronavei și a pasagerilor. Siguranța este prioritară în fața aspectelor și practicilor comerciale și asta arătăm astăzi, că nu putem controla practicile și serviciile comerciale, dar putem să ne asigurăm că se garantează siguranța aeronavei și ocupanților acesteia. Mulțumesc! Mulțumim! Încep acum să iau cuvântul membrii comisiei noastre. Începem cu domnul Americ, care dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Sanchez, înțeleg că doriți să îmbunătățiți calitatea zborurilor, calitatea experienței de zbor pentru grupuri și familii și trebuie să facem eforturi aici. Există prevedere europene detaliate și este datoria liniilor aeriene să acopere nevoile acestor grupuri. Comisia ne-a spus că asta se aplică mai ales în cazul copiilor sub, cu vârsta sub 24 de luni. dar mi se pare că există o serie de documente care reglementează lucrurile deja destul de bine prin urmare, dacă dorim să introducem cerințe suplimentare, eu spun că nu e nevoie, mai ales din perspectiva intervenției reprezentantului Comisiei. Siguranța și securitatea reprezintă preocupări de bază pentru noi toți, între trebuie să spun, și cred că dacă adăugăm cereri suplimentare, legate de alocarea locurilor, dacă vrem să facem acest lucru, nu e nevoie de un regulament suplimentar. Eu cred că petiția trebuie închisă. Mulțumesc, domnule Rodriguez. Din nou aveți cuvântul două minute ca să spuneți cuvintele finale. Mulțumesc. Da, există un regulament care vorbește de minori sub 2 ani, care trebuie să fie însoțiți de un adult Însă există o mare contradicție, pentru că se vorbește de minori neacompaniați până la 12 ani. Minorul neînsoțit trebuie să fie însoțit de un adult. Deci, nu despre asta vorbim. Noi nu vorbim de minorii neînsoțiți, nu vorbim de bebeluși, Eh, asta da, se prevede în, parla, în regulament. Vorbim de familii care merg cu copii de 8-10 ani, deci sunt minori, dar sunt însoțiți și care nu pot să aibă zborul alături de membrii familiei. Și nu e o chestiune de comoditate, ci de securitate. Vorbim despre persoane cu dizabilități care nu sunt vizibile, da, pentru că în regulament se vorbește despre acestea. Dar ce se întâmplă cu o persoană care are schizofrenie, să spunem? sau au o dizabilitate care nu este vizibilă și familia sau oricine altcineva uh, nu informează compania în acest sens. Există cazuri uh, în care securitatea avionului este afectată și asta cerem. Nu cerem ca pasagerii să călătorească mai comod ceea ce ar trebui, pentru că plătesc pentru asta. Dar ce cerem noi este să înțelegem că poate apărea o mare problemă la nivelul siguranței, pentru că nu se au în vedere aceste lucruri. Da, există recomandări ale Parlamentului, dar nu sunt obligatorii pentru companii și nu sunt respectate aceste recomandări și asta duce la probleme mari care afectează securitatea. Ce vă cer eu este să Uh, păstrați petiția deschisă și să reanalizați chestiunea pentru că putem ajunge la probleme destul de grav dacă companiile continuă să separe familiile cu singurul scop de a obține bani în plus. Pentru că asta este scopul și atâta interesează. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ascultat intervenția petentului, am ascultat reprezentantul Comisiei Europene, a Comisiei noastre și propunem să răsăm deschisă petiția Comisia ne-a spus care sunt practicile comerciale care trebuie să fie aplicate și țin de transparență și de securitate. Dar am ascultat intervenția petentului și am ascultat și intervenția membrilor comisiei și credem că e bine să cerem comisiei TRAN să se să vină cu un aviz pentru a consolida protecția consumatorilor în practicile comerciale deci, mulțumesc foarte mult, domnule Rodriguez, și sta, fiți sigur că în comisia noastră apărăm uh, interesele europenilor și consumatorilor uh, în fața oricărui abuz, injustiție, în fața încălcării legislației europene. Deci mulțumim pentru prezență Uh, pentru implicare, pentru petiție și pentru că susțineți drepturile unui număr așa mare de familii care folosesc transportul aerian. Trecem la următoarea petiție. De la punctul 24, petiția 5 din 2019, introdusă de Barbara Cleaner, germană, privind chestiuni referitoare la migrația în Grecia pe insula Samos. Petentul nu este aici, deci dăm cuvântul comisiei domnului Caterina Stamati. Thank you. The petition... Mulțumesc. Petiția se referă la numărul mare de migranți prezenți pe insula Samos din Grecia. E vorba despre consecințele acestei prezențe asupra vieții uh, celor uh, de pe insulă, migranți și locuitori localnici. Petiția cere mutarea migranților de pe această insulă în toate celelalte state membre și de asemenea cere mai multă finanțare europeană pentru a susține uh, inițiativele legate de migrație. În 2016, Comisia a propus un pachet legislativ pentru reforma sistemului comun de azil, care include și o propunere privind revizuirea sistemului Dublin, adică regulilor care stabilesc statul membru responsabil de examinarea unei cereri de azil. Această propunere include un mecanism corectiv de alocare ce ar urma să garanteze că niciun stat membru nu suportă o povară disproporționată. Nu există însă un acord pe acest pachet legislativ, legislativ între Consiliu și Parlamentul European și până și Comisia a, repeta, a spus în mod repetat că toate statele membre trebuie să uh, se angajeze, să se implice pentru a se putea face uh, pași înainte spre rezolvarea situației. Până atunci, comisia, până se ajunge la un acord, uh, comisia susține eforturile ad hoc ale statelor membre de a muta migranți, de a-i realoca în ceea ce privește sprijinul financiar al Uniunii Europene acordat Greciei pentru migrația și azil încă din 2015 încoace, el reprezintă mai mult de 2 miliarde de euro. Această sumă uh, înseamnă că Comisia Europeană a susținut, a ajutat autoritățile elene pe multe aspecte ce țin de migrație, cum ar fi cazare, primire, proceduri uh, de azil, uh, îngrijiri medicale, protejarea minorilor și așa mai departe. Comisia este mereu la dispoziție pentru a oferi sprijin tehnic, financiar și operațional autorităților elene atunci când este nevoie și în același timp reamintim, răspunderea pentru gestionarea migrației în Grecia revine totuși autorităților elene. Mulțumesc! Mulțumim! Vreunul dintre membrii comisiei dorește să intervină? Domnul Ademov. Mulțumesc, Astăzi îl înlocuiesc pe domnul Radev, colegul nostru, care din păcate nu poate să prezinte poziția grupului nostru pe această petiție. Noi, uh, cei din PPE, înțelegem foarte bine că situația de pe insula Samos este foarte grea, dat fiind că sunt acolo foarte mulți migranți. Am auzit însă și răspunsul Comisiei Europene. Aceasta supraveghează situația, urmărește situația și oferă Greciei sprijin tehnic și financiar. Petenta cere instituțiilor europene să facă mai multe pentru a susține inițiativele locale privind migrația și invită să nu se susțină investițiile în alte domenii mai puțin prioritare, cum ar fi, după părerea petiționarei, investițiile în muzeul maritim local. Petiționarea mai menționează și două fonduri europene, cel pentru uh, sprijinirea inițiativelor în materie de migrație și fondul de investiții pentru muzeul maritim de pe insulă. Dar e vorba de fonduri diferite și nu se pot transfera sume dintr-un fond în celălalt. Acest lucru e foarte important. În plus, noul guvern LN a anunțat că va redacta un plan mai bun pentru uh, transferarea migranților, lucru care cu siguranță va îmbunătăți situația de pe insulă. Guvernul uh, grec intenționează să ia măsuri și bineînțeles că acest lucru va presupune ceva timp, dar până la urmă aceste măsuri ar trebui să ducă la o îmbunătățire. Având în vedere aceste lucruri, PPE consideră că ar trebui închisă această petiție. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Nicolae Alavanos. Mulțumesc, doamna președinte. Permiteți-mi să spun că nu sunt deloc de acord cu colegul care a intervenit înaintea mea. Noi considerăm că petiția trebuie să rămână deschisă. Ea descrie o situație explozivă cu care se confruntă refugiații și migranții care sunt uh, blocați în uh, centrul de pe Samos, dar și datorită faptului că sunt localnici de pe Samos, Lesbos uh, și alte insule care au probleme din cauza prezenței migranților. Din câte am înțeles noi, politica migratorie a guvernului uh, precedent nu a fost adecvată între timp, situația s-a schimbat. Crește și numărul de sosiri, crește deci numărul de persoane blocate în hotspoturi. Avem mai mult de o avem uh, hotspot-uri care ar trebui să primească 800 de persoane și în loc găzduiesc 5.000 de persoane. Aceste centre au fost create conform specificațiilor Uniunii. Așadar, atâta vreme cât uh, sursele izvoarele migrației rămân neschimbate, cum ar fi războaiele și alte intervenții uh, ale altor țări, printre care și cele europene, nu vom putea să rezolvăm situația prin acorduri cum ar fi cel cu Turcia. Trebuie să ținem seama și de reîntregirea familiilor și de ce se întâmplă cu cei care sunt deja pe insulele noastre, dar nu aceasta este soluția. Dacă ne uităm la regulamentul Dublin și la ultimele date legate de regulamentul Dublin 4, situația încă nu este mulțumitoare. Cu cât se implică mai mult uh, Frontex și NATO în Marea Egee, cu atât mai puțin cu atât mai puțin ușor e să fie rezolvată problema mai avem și a doua analiză a cererilor de azil. În acest moment ar trebui închise aceste centre îngrozitoare care nu oferă condiții demne de primire. Ar trebui să creăm condiții bune de primire în diferite locuri din Grecia, unde să poată fi analizate cererile de azil și luate hotărâri în vederea trimiterii acestor persoane către diferite țări, astfel încât uh, niciun copil să nu mai trăiască într-o situație grea, să nu mai existe oameni fără adăpost și astfel încât cei de pe insule, locuitorii insulelor, să fie despăgubiți pentru neajunsurile suferite în urma acestei situații. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra. Mulțumim. Doamna... Domnul Saliba. Sunt uh, cetățean maltez, o țară de frontieră și pot să înțeleg foarte bine îngrijorările petiționarei. Europa a fost înființată uh, plecând de la principiul solidarității, pe care nu-l vedem acum în acțiune în această situație suntem blocați în discuțiile privind revizuirea regulamentului Dublin de ani de zile. Când se întâmplă tragedii pe mările noastre, uh, trebuie să înțelegem că trebuie acordat mai mult ajutor statelor de frontieră, astfel încât să nu ne mai confruntăm cu astfel de tragedii umane. Deci îndemn Comisia să lase deschisă această petiție. Mulțumesc! Mulțumesc. La petiție de... Am citit petiția, am ascultat Comisia Europeană, am ascultat membrii acestei comisii și propunerea președinției este să păstrăm deschisă această petiție. Am transmis informații cu privire la această petiție către Comisia Libe în iunie, în 13 iunie anul acesta urmărim situațiile din insulele grecești, există sprijin tehnic, financiar, operațional autorităților grecești pentru a face față presiunii migratorii. Comisia a propus un pachet legislativ care revizuiește sistemul comun european de azil, care este susținută de colegiuitori. Avem și o nouă comisie, o nouă președintă, noi comisari. Deci păstrăm deschisă petiția astfel încât comisia să ne informeze cum stau lucrurile cu privire la acest pachet legislativ deschis. Și am cerut Comisiei Libe să ne țină la curent cu privire la noile acte legislative aferente. Asta propunem. Trecem la punctul 25, petiție 695 din 2017, prezentată de o cetățeanit italian privind recunoașterea cetățeniei europene și accesului la asistență medicală pentru persoanele fără locuință. Dăm cuvântul reprezentantului Comisiei Europene pentru că petiționarul nu este aici și începem cu doamna Hellstrom. Uh, thank you, Madam Chair, members uh, of the committee. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai comisiei. Contribuția mea va avea două părți. Mai întâi o observație, o declarație generală în legătură cu politicile sociale și apoi o actualizare um, în legătură cu ceea ce s-a întâmplat după ultimul răspuns scris. Um, lipsa unei locuințe e o formă extremă de excluziune socială, după părerea Comisiei, și am văzut că în ultimii ani uh, crește acest se accentuează acest fenomen în toate statele membre, mai puțin în Finlanda. Îmbunătățirea perspectivelor locative ale celor vulnerabili și combaterea acestui fenomen uh, fac parte din politica socială europeană de multă vreme au fost identificate drept uh, unul dintre cele 20 de principii cheie ale pilonului european al drepturilor sociale. Și trebuie să reamintesc, tratatul nu conferă Comisiei competențe să intervină în gândirea și implementarea sistemelor de asistență socială din statele membre, inclusiv în ceea ce privește persoanele fără adăpost. Aceasta ține de competențele statelor membre. Însă, în limitele conferențelor competențelor conferite de tratat, Comisia susține statele membre și le ajută să combată excluziunea alocativă și uh, fenomenul persoanelor fără adăpost. Și amintim, avem principiul 19 din pilonul european al drepturilor sociale, care se referă la spațiul locativ și ajutorul acordat celor fără locuință. Noi uh, oferim îndrumare în legătură cu folosirea Fondului Social European și a Fondului European pentru persoanele cele mai uh, defavorizate. În plus, prin semestrul european, Comisia monitorizează progresele făcute de statele membre, inclusiv evoluția acestui fenomen al persoanelor fără locuință. Cât privește evoluțiile care au intervenit uh, de la răspunsul scris al Comisiei și până astăzi, aș vrea să arăt că pilonul european al drepturilor sociale a fost proclamat de toate cele trei instituții, ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să se orienteze după aceste principii, inclusiv cel cu numărul 19. În ultimii ani s-a pus tot mai mult accentul pe excluziunea socială și persoanele fără locuințe în Uniunea Europeană în diferite rapoarte și analize ale semestrului european. Anul trecut, patru state membre au primit recomandări specifice pentru consolidarea funcționării pieței uh, locative. Pentru două, s-a pus accentul în special pe locuințele pentru grupurile vulnerabile. Anul acesta s-au făcut de asemenea recomandări în această privință către opt state membre, inclusiv uh, în ceea ce privește investițiile. În plus, Comisia continuă să încurajeze discuția și schimbul de experiență cu statele membre uh, și schimbul de bune practici în combaterea excluziunii sociale și um, a lipsei de locuință în contextul Comisiei pentru Protecție Socială, inclusiv în reuniunile desfășurate acum în timpul președinției finlandeze. Pe viitor, Comisia va susține în continuare eforturile statelor membre de a garanta acces eficace la drepturile fundamentale și pentru cetățenii vulnerabili și viitoarea Comisie va stabili prioritățile și instrumentele pe care le vom folosi în acest scop. Aș încheia acum cu uh, câteva elemente legate de drepturile fundamentale. Carta drepturilor fundamentale recunoaște dreptul la locuință în articolul 34 și la asistență în acest sens. Curtea de Justiție consideră că aceasta face parte la, din dreptul la viața privată, garanta de asemenea de cartă. Carta trebuie respectată de statele membre atunci când ele implementează legislația europeană și ea recunoaște dreptul de a vota și de a fi candidat în alegeri municipale și europene în statul de reședință european, în aceleași condiții ca și cetățenii statelor respective. Comisia nu are o competență generală de a interveni în aspectele electorale din statele membre și aplicarea regulilor electorale naționale ține de competența autorităților statelor membre pentru a permite o participare normală la viața socială a persoanelor în risc de excluziune socială, Directiva privind conturile de plăți din 2014 spune că acestea trebuie să fie disponibile pentru o gamă cât mai largă de consumatori, inclusiv cei vulnerabili. În Italia acest lucru s-a tradus în conturi de plată cu uh, trăsături incluse, uh, cu anumite posibilități incluse care sunt um, gratuit. Mulțumesc! Gracias, ahora es el turno. Mulțumesc! Membrii comisiei intervin. Acum începând cu doamna Zanoca. Uh. Mulțumesc, doamna președinte. Este regretabil că petiționarul nu este aici, de față, dar petiția este foarte amănunțită și interesantă. Consider că răspunsul Comisiei nu e mulțumitor, dat fiindcă accentul petiției e pe persoanele fără locuință. Persoana vorbește de drepturile sale sociale și politice în situația sa, de persoană fără locuință. Da, se uh, confruntă cu o sărăcie extremă, nu are locuință, dar nu trebuie să uh, permitem ca cei care nu sunt înregistrați ca locuind într-un loc anume să își piardă drepturile electorale și sociale. se pune accentul pe problemele pe care le are persoana în a obține un act de identitate și alte documente care să-i permită să fie activ, social și politic. Propunerea mea ar fi eventual să discutăm despre un raport și eventual un studiu pe această temă, să vedem ce fac diferitele statele membre în privința acestor persoane apatride sau fără locuință, care nu se pot bucura de drepturile lor sociale și electorale. Nu știu dacă persoana dorește să participe la alegerile din uh, Italia, dar uh, în țara mea există o listă de criterii. Nu înțeleg de ce e nevoie de declararea unei adrese pentru cetățeni europeni dacă vor să participe la alegerile europene. Înțeleg că la alegerile locale trebuie să știi, într-adevăr, dacă persoana are vreo legătură cu locul respectiv. Dar poate nu e nevoie neapărat de adresă, ci de un alt document care să arate că poate vota în alegerile locale. Dar pentru alegerile europene cererea acesta de a avea uh, o adresă mi se pare prea exagerată. Deci me- propun menținerea petiției deschise și eventual să ne gândim la un studiu, eventual în comun cu Comisia Libe. Gracias, vicepreședinta. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Domnul Dins din partea grupului PP. Tisztelt eh, kollégák, eh, én azt gondolom, hogy mindenek előtt eh, köszönettel tartozunk. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Cred că trebuie să fim recunoscători petenților pentru că pun această întrebare comisiei. Dacă ar fi trebuit să vină la Bruxelles, ar fi existat obstacole în calea uh, Uh, intenției sale. Să nu uităm că persoanele fără domiciliu mm, reprezintă ceva tragic. În, uh, uh, lipsa casei e în sine un lucru tragic și cred că drepturile acestor cetățeni sunt subminate pentru că ei nu au documente oficiale, nu au o adresă oficială și prin urmare nu pot uh, beneficia de serviciile publice și nu își pot exercita drepturile politice, nu au acces la sănătate și servicii sociale, nu au conturi bancare și așa mai departe. Cred că trebuie să apreciem uh, eforturile uh, Comisiei Europene și să considerăm că această situație este un fenomen și să adresăm uh, recomandări statelor membre. Asta e un lucru pe care îl uh, susținem și îl uh, e un lucru pozitiv. Comisia este cea care recomandă să se ofere un pachet minim persoanelor fără casă, fără domiciliu pentru ca acestea să se poată registra, înregistra într-un registru și în felul acesta să aibă acces la un pachet minim de servicii, de exemplu, uh, să poată să-și deschidă un cont bancar. Și uh, să nu uităm că există un background social și financiar pentru problemele lor, și anume dator, datorat faptului că nu au unde locui. În ce privește această petiție individuală, cred că aceasta ar trebui să fie închisă, dar uh, dialogul ar trebui să fie menținut și comisia ar trebui să vină cu recomandări uh, cuprinzătoare pentru statele membre. Fiecare caz e, sigur, individual, are particularitățile sale, dar avem nevoie de solidaritate europeană și de eforturi eh, europene și uh, eh, imboldul pentru asta poate veni numai de la Comisie. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Mulțumesc! Am ascultat Comisia Europeană, am auzit cererea petiționarului, am ascultat deputații, membrii ai Comisiei Petiții și propunerea Comisiei, având în vedere că este un domeniu ce ține de competența statelor membre. Am luat notă de chestiunile aduse în discuție de petent în concret și asta în ceea ce privește persoanele fără locuință și cele care suferă discriminări în Italia și în alte state membre, uh, subiect analizat în ciclul semestrului european. Avem pilonul social pentru persoanele excluse social și având în vedere că avem un nou raport al Comisiei în februarie 2020, raport în care se vor regăsi datele referitoare la persoanele fără locuință, persoanele care sunt vizate de pilonul social. Propun să închidem această petiție în sine, dar să invităm pe toți deputații ca până la termenul pe care l-am stabilit ieri în reuniunea coordonatorilor să cerem Comisiei Libe să urmărească lucrurile pe care le-am auzit din partea doamnei Danuca. Asta este propunerea președinției. Bun, trecem la punctul 26, pre... care este petiția 535, uh, prezentată de un cetățean belgian privind mobilitatea persoanelor cu uh, dizabilități în Uniune. Aveți 5 minute în calitate de autor al petiției. Vă urăm bun venit în comisia noastră în care ascultăm toți cetățenii europeni și vă dăm cuvântul 5 minute. Nu știu ce era. Ah, Valin. Sí. Um, De de, de macro, de microphone, sí. Yeah. Yeah. Okay. So thank you for having me. In. Mulțumesc uh, pentru că m-ați primit aici și pentru că discutați petiția mea. Am uh, transmis această petiție și am primit uh, o scrisoare de la Comisia pentru Afaceri Sociale și Incluziune Socială. Deci dacă exista vreo neînțelegere, îmi cer scuze și de asemenea îmi cer scuze că puțin uh, această șapcă pe cap, dar am uh, niște probleme de sănătate și cu lumina. Lumina mi dăunează. În diferite țări există diferite reglementări în legătură cu uh, persoanele cu dizabilități și posibilitatea ca persoanele cu dizabilități să participe la viața socială și culturală a Europei. Există uh, un tribunal european pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, dar a, uh, ea, acesta nu se ocupă de mobilitate și scopul primar al petiției mele se referă tocmai la mobilitatea persoanelor cu dizabilități. Doar 8 țări participă la un proiect dedicat uh, acestor eforturi legate de mobilitate și, cum am spus în uh, declarația mea uh, scrisă, totul depinde de țara în care te afli și dacă ieși din țara respectivă s-ar putea să nu ai aceeași situație. Dar nu asta este scopul primar al petiției mele. Scopul primar al petiției este legat de, persoane, de mobilitatea persoanelor cu dizabilități în diferite uh, probleme, în alte țări membre. Dizabilitatea e o chestiune personală, nu ține de țară, de cetățenie și ea nu se oprește la frontiera unei țări. Deci dacă ai uh, anumite uh, servicii într-o țară, nu poți să le folosești în altă țară. Uh, de exemplu, dacă în țara ta ai un ghid, uh, dacă ești o persoană de dizabilități care se bucură de serviciul unui ghid, nu poți să le folosești decât în țara ta, dar nu și în alte țări membre. Și eu cred că asta este o discriminare, pentru că în regulament se spune că, sau poți să le folosești, dar trebuie să plătești suplimentar. Și asta mi se pare discriminare, pentru că în regulament se spune că persoanele cu dizabilități nu trebuie să uh, persoanelor cu dizabilități nu trebuie să li se refuze anumite servicii, de exemplu, un uh, scaun cu rotile. De asemenea, în regulament se spune că uh, e de dorit să se anunțe cu câteva ore înainte. Am verificat în patru țări și uh, e obligatoriu, nu doar de dorit. Deci oamenii nu pot uh, locui, călători între țări dacă au dizabilități, dar de uneori este dificil și în interiorul unei țări să călătorești eh, dacă rezidența ta nu este în acea țară. O să, cererea mea față de comisie este ca să se asigure că în diferite țări europene se recunoaște statutul de dizabilitate dintr-o altă țară membra a Uniunii Europene, corespund, corespunzător uh, acestei acceptări, persoana respectivă să poată fi tratată la fel ca și în țara sa de uh, origine și ca și cum ar fi locuitor al acestei țări. Deci ca oamenii să poată participa liber, fără costuri suplimentare, la viața socială și culturală a acelei țări și așteptând un răspuns uh, oficial, sper că uh, Comisia Europeană uh, va cere țărilor membre să dea dovadă de mai multă toleranță și disponibilitate față de persoanele cu dizabilități. Așadar, rog Comisia să se asigure că oamenii cu dizabilități pot călători în orice țară europeană fără costuri suplimentare. Thank you. Mulțumesc. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de la... Mulțumesc. Comisia Europeană are cuvântul și începem cu domnul Josephine, doamna Josephine Heatherstone. O să lipsesc trei minute, trebuie să merg în altă parte, dar uh, vicepreședinta noastră va asigura conducerea reuniunii. Uh, thank you, petitioner. Thank you, uh, Madam Chair. Comisia Europeană, mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc petiționarului, ca și data trecută voi răspunde în două părți. Mai întâi o declarație generală pe chestiunea aceasta și apoi update, un update, uh, o informare în legătură cu ce a mai făcut Comisia de la ultimul răspuns. Comisia recunoaște uh, problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități când călătoresc de la un stat membru în altul, mai ales uh, când statutul de dizabilitate și card, cardul național de dizabilitate nu este recunoscut într-o altă țară membră. De aceea, Comisia a lansat uh, acest proiect pilot în 8 țări legat de cardul de dizabilitate. Acesta e un sistem voluntar prin care se încearcă recunoașterea reciprocă a statutului uh, de dizabilitate în toate statele membre participante. Deci statele membre uh, voluntare oferă aceste servicii tuturor uh, pe baza cardului de dezabilitate. Și domeniile incluse sunt cultura, entertainmentul, transporturile. Uh, deci sunt domenii care au fost alese cu statele membre împreună. Ele au decis uh, dacă să le includă în proiect sau nu și au făcut alegeri diferite. În ce privește recunoașterea reciprocă a asistenților personali, nu asistenței pe persoane, nu toate statele membre au fost de acord cu schimburi uh, gratuite. Nu toate statele membre, toate cele 8 state membre au reușit, au fost de acord să includă în sistem această problemă și nu toate au inclus transportul. Deci, cum spuneam, fiind un, un sistem voluntar, scopul a fost să se testeze recunoașterea reciprocă în acest domeniu pentru a ajuta persoane cu dizabilități să călătorească. Trebuie să subliniez din nou faptul că statutul de dizabilitate e de competența statelor membre, nu există o, nicio armonizare a beneficiilor oferite la nivel european, deci asta înseamnă că totdeauna se aplică regulile naționale. Totuși, Comisia consideră că proiectul de, uh, acestui card de dizabilitate european aduce o recunoaștere uh, reciprocă măcar în anumite domenii și crește conștientizarea în rândul statelor vizate. A doua parte a răspunsului. Ce facem acum? Suntem acum în procesul de evaluare a acestui proiect voluntar, care va fi uh, finalizat în 2020. Există un contractor uh, extern implicat care uh, se ocupă de evaluarea lui. Rezultatele studiului care se va face vor fi folosite în evaluarea strategiei europene privind dizabilitățile 2010-2020 și după, aceste, după ce această evaluare este încheiată, Comisia va decide care vor fi posibilele măsuri pe care le va propune pentru viitor în acest domeniu. De asemenea, aș vrea să subliniez, să adaug că uh, alte state membre pot uh, să se alăture uh, liber uh, acestui proiect pe propria cheltuială. Vreau de asemenea să subliniez că Comisia uh, face eforturi sistematice pentru a elimina barierele începește participarea la activitățile societății pentru persoane cu dizabilități, inclusiv în domeniul tra- transportului și a călătorilor. Uh, și pentru asta avem regulamentul prin drepturile pasagerilor. Am un coleg care poate oferi informații suplimentare despre asta. De asemenea, vreau să subliniez și adoptarea recentă a actului european privind accesibilitatea. Este un act care propune accesibilitatea serviciilor și bunurilor uh, Uh, într-un domeniu, într-un, într-o gamă foarte largă de domenii și o astfel de accesibilitate ar facilita o viață independentă și o mobilitate pentru persoanele cu dizabilități. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Hederstrom. Deci mai vreți să mai adăugați ceva din partea comisiei? Vă rog, dacă vreți. Da, mulțumesc. În ce privește chestiunea mobilității uh, în transportul public sau uh, în transport în general. Uniunea Europeană are reglementări privind drepturile pasagerilor pe toate cele patru uh, moduri de transport pasageri, de pasageri pe aer, pe apă și pe șosele și persoanele cu mobilitate redusă, conform acestor reglementări, nu pot fi refuzate la transport. Trebuie să primească bilete care să coste la fel cu cele pentru persoanele fără dizabilități. Echipamentul lor trebuie uh, transportat gratis și trebuie să primească asistență gratuită și ar trebui să adaug aici că nu există reguli specifice care să definească o persoană cu mobilitate redusă. Deci, uh, acestea, uh, asta înseamnă că ele acoperă o gamă foarte largă de persoane. Aceste reguli sunt stabilite pe baza ideii că pasagerul este cel care se declară uh, persoană cu mobilitate redusă, deci pentru că oricine poate să fie în această situație și chiar fie și chiar provizoriu dacă îți rup piciorul, să zicem, da, și la inghips, deci persoanele pot fi uh, cu mobilitate redusă pe o perioadă determinată și atunci transportatorul, operatorul nu poate refuza să transporte o astfel de persoană și trebuie să-i dea asistență gratuită. Domnule Hammond, am, uh, suntem conștienți că există unele state membre și unii operatori de transport care transportă și un asistent, o a doua persoană care acompaniază persoana cu dizabilități sau cu mobilitate redusă în mod gratuit. Dar nu există reguli armonizate în această privință, așadar depinde de statul membru respectiv și de operatorul de transport cum uh, să facă asta. Ei decid. Uh, tot ce pot spune este că în regulamentul nostru privind transportul cu autobuzul și cu autocarul și transportul pe apă, sistemul este că dacă operatorul de transport consideră că o persoană poate fi transportată numai cu un asistent și dacă această persoană uh, nu poate călători singură, atunci uh, trebuie să fie transportat și asistentul gratuit. Asta în ce privește regulamentul pentru transportul cu autocarul, cu autobuzul și uh, transportul fluvial. Nu avem aceste prevederi pentru transportul feroviar și aerian. În ce privește transportul aerian, Comisia a făcut o recomandare companiilor că să dea transport gratuit acestor persoane sau ce obțin să dea un preț redus. Uh, cred că asta este tot ce am de adăugat în acest moment. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum îmi permit să iau și eu cuvântul, pentru că am fost și eu implicat în acest în acest act legislativ, la munca pe acest act legislativ la Comisia Amploa și din câte înțeleg regretabil nu există nicio prevedere legată de aceste persoane care acompaniază persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. Așadar, nu reflectă problema ridicată de petiția dumneavoastră referitor la această persoană de acompaniament pentru persoana cu dizabilități. Așadar, mulțumesc Comisiei pentru că lucrați pe această chestiune și, din câte înțeleg, nu s-au primit răspunsuri de la toate statele membre pe această chestiune, deci poate cred că trebuie să continuăm să... A, nu, nu, dăm cuvântul întâi petentului. Nu, există un membru. Nu era nicio cerere de a contului. scuze, nu v-am văzut, scuze. Aveți cuvântul. Doamne președinte, pentru că uh, e deja destul de dificil uh, să fii o persoană cu dizabilități N-ar trebui să fie și mai dificil să, pentru o persoană cu dizabilități să, atunci când are nevoie să călătorească în străinătate. Cum s-a spus, uh, armonizarea între statele membre lipsește. Da, eu vreau să mă uh, concentrez la orientările privind prenotificarea, așa cum au fost ele făcute de uh, Comisie în legătură cu drepturile de călătorie ale persoanelor cu mobilitate redusă. Articolul 9 al Convenției uh, pentru drepturile persoanelor cu dizabilități uh, spune în mod explicit că pentru a permite persoanelor cu dizabilități să trăiască independent și să participe complet uh, la toate aspectele uh, vieții părțile, deci statele membre, pentru că Uniunea Europeană a semnat această convenție, părțile așadar trebuie să ia măsurile potrivite pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități au acces egal la mijloacele de transport. În 2012 a existat un document de lucru privind drepturile persoanelor cu dizabilități care călătoresc uh, cu avionul și uh, Comisia a vorbit de această prenotificare de 48 de ore care trebuie dat uh, transportatorilor pentru a-i ajuta pe persoanele cu mobilitate redusă. Din 2012 s-au văzut progrese mari pe toate mijloacele transportului transport în Europeană, dar în același timp regulile privind prenotificarea au rămas blocate în timp, ca să spun așa, această uh, perioadă de prenotificare între 48 și 36 de ore trebuie, uh, adap- uh, trebuie adaptată. Deci Comisia trebuie să revizuiască aceste reguli și să ia în considerare avansurile care s-au și progresele care s-au produs în tehnologii de care persoane cu dizabilități nu au beneficiat încă de pentru că persoanele cu mobilitate redusă trebuie să aibă acces egal la utilizarea tuturor mijloacelor de transport, ca noi toți. Deci uh, cer Comisiei să nu închidă această petiție și, de asemenea, rog Comisia să-și uh, revizuiască orientările în ce privește pre, prenotificarea și perioada de prenotificare. Mulțumesc, uh, domnul, domnul Duda? Mhm. Domnul Duda. doamnelor și domnilor, cu mare interes am ascultat uh, intervenția autorului petiției și de asemenea și pe cea uh, Comisiei Europene. Cred că petiția pe care o discutăm este una extrem de importantă, pentru că se referă la drepturile unui număr foarte mare de europeni 80 de milioane aproximativ de cetățeni au diferite tipuri de dizabilități sau de mobilitate redusă și din nefericire, în ciuda faptului că Uniunea Europeană și statele membre au ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, acest grup de cetățeni europeni în continuare se confruntă cu bariere care fac imposibilă utilizarea completă a drepturilor lor și, cu siguranță, una dintre sarcinile cele mai importante ale Parlamentului nostru este să elimine aceste bariere și aceste uh, discriminări. Uh, acest uh, subiect uh, și anume lipsa unui document comun european care să confirme statutul persoanelor cu dizabilități a fost menționat de multe ori. Uh, acest uh, document ar da uh, unei persoane accesul la asistență sau la ajutorul care există în toate, pe teritoriul tuturor uh, statelor membre. Cardul european pentru persoane cu dizabilități ar fi trebuit să fie acest document și sper că efectele și concluziile care vor fi trase din acest uh, proiect pilot uh, se vor concretiza într-o recomandare clară din partea Comisiei Europene care să ceară tuturor statelor să introducă acest document. Și așteptăm cu nerăbdare finalizarea acestui proiect extrem de important care are un impact atât de direct asupra vieții atâtor oameni și a mobilității lor și care are un impact direct asupra calității vieții lor și a accesului la educație, la slujbe în străinătate, la bunuri culturale un alt uh, lucru extrem de important este legat de drepturile pasagerilor cu dizabilități, inclusiv dreptul la asistență fără uh, necesitatea de a prenotifica intenția de călătorie. În uh, mandatul nostru anterior, uh, Parlamentul a adoptat un raport foarte ambițios în ce privește pasagerii Uh, pe modul feroviar care au eliminat această cerință de notificare și sper că și Consiliul va susține poziția noastră și că președinția finlandeză va reuși să finalizeze munca pe acest domeniu foarte important. Cred că Parlamentul European ar trebui să se asigure că versiunea finală a documentului este adaptată nevoilor pasagerilor cu dizabilități și sper că în curând vom putea spune că noile reguli și soluții la nivel european îndeplinesc nevoile uh, persoanelor cu dizabilități, nevoi care sunt uh, arătate foarte clar de domnul Hermans în petiția sa și mulțumesc pentru asta și numele PPE vreau ca petiția să rămână deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul petiționarului pentru două minute. Ah, the, the microphone. Uh, you have, if you want... Mai aveți două minute dacă vreți să interveniți încă o dată pentru a trage concluziile, să spunem. Am ascultat intervențiile din sală și sper să păstrați petiția deschisă și Sperăm că Uniunea se ocupă de situația persoanelor cu dizabilități care trebuie să poată să se deplaseze liber în toate țările, fără costuri suplimentare pentru însoțitori. În 2013 am lansat această petiție și după aceea mi s-a spus așteaptă, așteaptă să va întâmpla ceva. Încă mai aștept, deci sper că o să se înregistreze ceva progrese și să se integreze aceste lucruri, așa cum se arată în actul Națiunilor pentru persoane cu dizabilități. ca să ne asigurăm că persoanele dizabilități pot participa la viața socială și culturală fără costuri suplimentare, nu doar în propria țară, ci și în străinătate. Mulțumesc foarte mult, v-am ascultat, am ascultat comisia european, am ascultat deputații și, da, vom păstra petiția dumneavoastră deschisă. Petiția a fost trimisă în comisiile TRAN, IMCO și Employment în noiembrie 2017. Petiția a fost discutată în uh, Comisia PETI în aprilie anul trecut și am hotărât să o trimitem spre aviz reprezentanței permanente a tuturor statelor membre și reprezentanței uh, regiunii capitale Bruxelles. Nu avem aviz încă de la Danemarca, Germania, Spania, Italia, Cipru și țările de jos. Propunerea noastră pentru președinția Comisiei este să păstrăm deschisă petiția și să cerem avizele care nu au fost încă primite uh, și informații de la comisie pe măsură ce lucrurile evoluează pe baza contribuțiilor primite, să trimitem Comisiei Employment spre informare și intergrupului pentru persoane cu dizabilități, precum și altor membri ai cadrului european menționat în articolul 33 din Convenție Comisia Europeană, Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale. Vom urmări această petiție aproape și ea rămâne deschisă. Vă mulțumesc și pentru prezență. Am încheiat discuțiile. Următoarea reuniune va avea loc pe 23 octombrie. Da? 2-3 octombrie următoarea reuniune a comisiei noastre în Bruxelles. Mulțumesc! Ok. okay.